So, ladies and gentlemen, good morning. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun venit tuturor. În primul rând, aș dori să-i urez bun venit doamnei comisar desemnat, doamna Kadri Simpson, a cărui portofoliu a fost propus de către doamna președinte de ales von der Leyen și este energia. Aș dori să-i salut pe toți cei prezenți în această sală astăzi, incluzându-i aici și pe membrii Comisiei ITRE, care este responsabilă de această audiere, dar și pe membrii Comisiei ENVI, care este comisia asociată pentru audierea din această dimineață. Audierea va fi transmisă în direct pe internet, pe pagina Parlamentului. Aș dori să vă amintesc că ITRE este responsabilă pentru politica energetică a Uniunii Europene și știm cu toții că energia joacă un rol esențial în societatea noastră. Uniunea Europeană s-a angajat să realizeze cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice, securitatea energetică, piața internă a energiei, eficiența, securitatea, decarbonizarea, cercetarea, inovarea, competitivitatea. Energia are un rol foarte important de jucat în uh, acordul verde, European Green Deal, care va fi prezentat după primele 100 de zile uh, în funcțiune a noii comisii și va fi și uh, nucleul acestui nou mandat al comisiei. Permiteți-mi să vă amintesc cum se va desfășura audierea din această dimineață. În conformitate cu regulile pentru adoptarea și aprobarea Comisiei Europene, Parlamentul evaluează comisarii desemnați pe baza competenței generale, angajamentului european și independenței personale. De asemenea, Parlamentul trebuie să evalueze cunoștințele respectivului portofoliu și capacitățile de comunicare. Vom proceda în felul următor. Mai întâi, doamna comisar desemnat va avea 15 minute pentru a face o prezentare introductivă, după care vom avea mai multe rânduri de întrebări, întâi din partea grupurilor politice și după aceea din partea celorlalți membri în conformitate cu sistemul DONT. Fiecare întrebare va dura 5 minute după cum urmează. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns, un minut pentru întrebare suplimentară și un minut pentru răspuns. Precizez că întrebarea suplimentară trebuie să fie pe aceeași temă ca prima întrebare. Voi fi foarte strictă în ceea ce privește respectarea timpului. Vă rog să vă formulați foarte clar întrebarea și întrebarea suplimentară, dar și răspunsurile, doamnă comisar, Timpul se va afișa pe ecran și veți ști exact câte secunde vă mai rămân uitându-vă la acest ecran. Acestea fiind spuse, aș dori să-i dau cuvântul, în primul rând, doamnei Cadri Simpson. Aveți cuvântul timp de 15 minute. Mulțumesc, doamnă președintă Adina Valean, doamnelor și domnilor membri ai Comisiei ITRE și ENVI. Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Nu este pentru prima oară, de altfel, când mă aflu în fața Parlamentului European. Însă, pentru mine este o adevărată onoare, pentru că președinta aleasă, doamna von der Leyen, mai ales în calitatea de comisar desemnat uh, responsabil cu energia. Este un uh, o onoare pentru mine să prezint acest plan, care va fi o parte integrantă a planului de democrație în acțiune. Miile de persoane care au ieșit pe stradă și în Europa și în lumea întreagă ne arată că nu există nimic mai urgent decât acțiunea în domeniul climei. Este o îngrijorare esențială a cetățenilor europeni și tocmai de aceea președinta aleasă a Comisiei Europene a considerat că noul acord verde, Green Deal, este esențial. Politica energetică este primordială pentru a putea atinge acest obiectiv și știu din propria mea experiență, pentru că am fost uh, ministru pentru economie și infrastructură, responsabilă de asemenea cu energia și știu cât de dificil este să lucrezi în acest domeniu. Știu de asemenea cât de importantă este sarcina care ne așteaptă pe viitor și cât de mari sunt responsabilitățile de pe umerii noștri. În ultimii ani, Uniunea Europeană a făcut pași enormi în cele cinci dimensiuni ale Uniunii energetice. Pachetul pentru energie curată, care a fost acordat între Parlament și Consiliu cu o majoritate clară, este esențial în acest sens recunoscând și munca făcută de precedentul comisar, domnul Arias Caniete și de domnul Sefcovici, care ne-au adus aici unde ne aflăm astăzi. Aș vrea însă să aduc omagiu și contribuții aduse de comisiile ITRE și ENVI, care au făcut toate aceste lucruri posibile, pentru că Parlamentul a reușit să ridice nivelul ambițiilor pentru propunerile inițiale ale pachetului de energie curată, asigurându-se că fiecare propunere să fie adoptată cu majoritate clară, peste 80% din membri. Aceasta arată nivelul de unitate de care am dat dovadă. Atunci când suntem uniți, putem face schimbări reale însă atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050 pentru a limita creșterea temperaturii până la 1,5 grade Celsius și pentru a preveni crizele de mediu, toate aceste obiective sunt esențiale și de aceea președintele ales a hotărât ca uh, continentul european să fie primul continent uh, neutru din punct de vedere al climei până în 2050 și toate aceste lucruri se vor face din partea portofoliului meu sub uh, îndrumarea directă a președintelui, vicepreședintelui Timmermans. Am să vă expun pe scurt cum am de gând să procedez cu aceste politici energetice. Sunt absolut de acord cu obiectivul stabilit pentru 2050. Sub munca mea, Estonia a redus uh, gazele cu efect de seră și a propus un obiectiv de reducere cu 70% până în 2030. Un obiectiv foarte ambițios. Estonia, de asemenea, și-a reformulat uh, obiectivele de regenerabile 32% uh, până în 2030 și știu că procesul de tranziție poate merge bine dacă se iau niște alegeri foarte clare. În primul rând, toți actorii energetici au nevoie de certitudine și previzibilitate. Este esențial de a ști ce te așteaptă într-un, într-o etapă prealabilă. Iată de ce Uniunea Europeană va propune acest nou acord verde în primele 100 de zile ale mandatului său. Stabilirea țintei de neutralitate din punctul de vedere al crimei până în 2050 va fi însoțită și de fondul de tranzi- tranziție echitabilă. Pașii următori vor trebui făcuți de asemenea și în ceea ce privește Uniunea Energetică. Estonia este un popor care se uită spre viitor, însă știm că dacă dorim succes pe viitor, trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în prezent și vă pot promite că voi lucra din greu pentru a implementa cum trebuie pachetul de energie curată. La comisie vom primi uh, până în decembrie planurile energetice și climatice naționale. În cazul în care există decalaje de ambiții sau lacune, voi face eforturi pentru a împinge statele membre în direcția cea bună, astfel încât fiecare să-și atingă obiectivele. Trebuie să ținem cont de potențialul de plin pe care îl oferă pachetul european și sunt conștientă că sunt peste 100 de acte de implementare sau de punere în aplicare care trebuie realizate. Prin implementarea legislației actuale putem reduce emisiile cu 35% până în 2030. Președintele ales spunea că trebuie să fim mai ambițioși în ceea ce privește țintele pentru 2030. Dânsa și-a luat un angajament, o reducere de 50% minim până în 2050, cu posibilitatea de a ajunge la 55% într-un mod responsabil. Voi lucra și pentru evaluarea felului în care funcționează legislația pentru a ajunge la ținte mai ambițioase și vom evalua pentru revizuirea uh, legislației. De asemenea, vom introduce și uh, taxa uh, pe carbon la frontieră, și uh, toate acestea vor depinde de munca noastră alături de comisarul Gentiloni. Obiectivul de neutralitate climatică este esențial și aceasta va trebui să ne ducă la o piață unică a energiei mai integrată și inclusivă, care va aduce beneficii esențiale și este esențială pentru a avea energii regenerabile mult mai utilizate. În calitate de uh, ministru în Estonia, m-am ocupat de rețeaua pentru țările baltice. Sistemul de electricitate în Estonia funcționează foarte bine, iar regulile comune europene sunt esențiale pentru a avea o piață unică care să funcționeze bine. Asigurarea aprovizionării și securitatea energetică sunt esențiale și sper să reușim să finalizăm aceste dosare până la sfârșitul mandatului. Din păcate, piețele nu sunt integrate peste tot în Europa Rețeaua electrică are nevoie de energie care să vină din regenerabile, e nevoie de o mai mare interconectivitate și de mai mare capacitate de stocare. Sunt multe blocări la nivel transfrontalier, sunt multe ambuteiaje care trebuie eliminate. Ar trebui să ne asigurăm că țintele de interconectivitate să fie atinse și 70% uh, din uh, capacitatea de interconectare să fie funcțională. Voi lucra pentru a întări și cooperarea interregională, mai ales în ceea ce privește cele patru grupuri de lucru regionale. Mă voi centra și pe piața gazelor. Gazul va fi esențial în procesul de tranziție pentru a atinge neutralitatea climatică. Vom vedea ce se întâmplă cu cadrul de reglementare și o infrastructură care să fie pregătită pentru viitor și să-și aducă contribuția la utilizarea unor noi tipuri de gaze cu consum scăzut de carbon, cum ar fi, de exemplu, uh, hidrogenul. De asemenea, dorim să utilizăm și gazele naturale lichefiate. În acest domeniu, cooperarea cu Statele Unite a fost un succes și trebuie să meargă mai departe. Integrarea pieții este o adevărată provocare și din punctul de vedere al infrastructurii. E nevoie de aproximativ 200 de miliarde de euro până în 2030 pentru a face investiții pe piața electrică acolo unde e nevoie. Trebuie să avem rețele care să susțină o energie curată, să exploateze potențialul de plin al rețelelor uh, energetice transeuropene și voi finaliza alături de dumneavoastră regulamentul pentru TNE până în 2020. Tranziția energetică este o adevărată pro provocare pentru noi. Dorim să avem mai multă finanțare pentru investiții curate, ecologice. Finanțarea în uh, noul CFM poate ajunge până la 132 de miliarde de euro. Eficiența energetică, de asemenea, este o prioritate. Principiul eficiență energetică pe primul loc va fi extrem de important pentru noi. De asemenea, îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. Obstacolele sunt bine cunoscute, însă putem găsi noi soluții, mai ales din punctul de vedere al finanțării. Exemple pe care le putem găsi în multe state membre ar putea fi utilizate. Cred că putem deveni neutri din punctul de vedere al climei și menține în același timp competitivitatea pentru economia și industria noastră. E vorba de un nou sector de activitate, de tehnologii curate, unde apar noi locuri de muncă, Sistemul de încălzire și răcire, toate noile industrii sunt esențiale pentru a atinge obiectivele noastre. De asemenea, voi fi foarte atentă la prețurile la energie pentru consumatori și pentru utilizatorii industriali și, în special, efectul pe care îl are tranziția energetică asupra, energii, asupra industriilor cu energie, consum de energie crescut. Voi încerca să fiu cât mai echitabilă. E clar că tranziția energetică va afecta multe persoane, pe unii mai mult decât pe alții. Puteam să vin aici cu date statistice, însă nu e vorba aici doar de cifre, e vorba de persoane reale, de vieți reale care vor fi afectate, sectoare de activitate, familii, sate din Galiția până în Silesia, care se vor confrunta cu multe provocări. Știu asta din propria mea experiență, pentru că vin din Estonia, unde utilizăm astfel de combustibil fosil. Președintele ales și-a luat un angajament pentru a înființa acest fond de tranziție echitabilă pentru a susține insulele și regiunile care au consum ridicat de cărbune. Și această idee a fost pentru prima oară prezentată de altfel de Parlamentul European. Sunt convinsă că domnul profesor Buzek își aduce aminte de acest lucru. Fondul acesta mi se pare un instrument esențial pentru a permite regiunilor să se dezvolte și să financeze proiecte concrete care ar putea transforma economiile și ar crea locuri de muncă. Putem ține cont de inițiativa actuală la nivelul regiunilor pentru ca ea să devină un adevărat succes pe viitor. Trebuie să luptăm cu forțe renoite împotriva sărăciei energetice, pentru că nu este acceptabil ca 8%, 50 de milioane de persoane să fie afectați și să nu își poată încălzi cum trebuie casele sau să nu își poată plăti facturile la energie. Mă voi ocupa ca legislația în ceea ce privește observatorul pentru sărăcie energetică să fie implementată cât mai repede cu putință. Mă voi baza pe statele membre și pe pactul între primari care ne va ajuta în acest sens. E de necrezut ca Europa să devină neutră din punct de vedere uh, climatic până în 2050 dacă nu se ocupă de noile tehnologii de cercetare și dezvoltare. Trebuie să fim pionieri și de altfel suntem pe locul 2 după Statele Unite în acest domeniu. Suntem lideri în ceea ce privește brevetele energetice, însă investițiile nu cresc așa cum ar trebui. Voi lucra alături de doamna Maria Gabriel pentru a vedea cum se poate utiliza Uh, se pot utiliza fondurile europene în acest sens. Planurile tehnologice strategice au un potențial care trebuie utilizat la maxim. Doresc de asemenea să elaborez o agendă pentru o mai mare digitalizare a sectorului energetic, pentru implementarea digitalizării pe sectorul energetic, pentru a ajunge la rețele energetice inteligente și la o mai mare interoperabilitate. De asemenea, inteligența artificială și cibersecuritatea sunt esențiale. Europa trebuie să fie împinsă de la spate pentru a implementa și acordul de la Paris doresc să deschidem piețele pentru uh, companii care promovează energie curată și pentru a asigura aprovizionarea cu energie și securitatea energetică. Avem nevoie de mai multe contracte energetice care să uh, fie elaborate în Europa. Energia ne poate ajuta pentru stabilizarea vecinătății, de exemplu la nivelul Ucrainei, uh, construcția uh, pe care o avem uh, pregătită cu Rusia ar trebui să meargă mai departe și să ajungem la un acord. Mulți ani am fost membru al Parlamentului Estonian. De aceea am de gând să lucrez îndeaproape uh, cu Parlamentul European, să vă explic foarte clar ce facem de fiecare dată când apare o noutate. Voi fi disponibilă întotdeauna față de dumneavoastră. Am crescut în Estonia, pe vremea când Europa era o speranță pentru noi, o rază de lumină pentru a trăi mai bine. Așa că sunt uh, dispusă să îmi aduc contribuția pentru ca Europa să crească în continuare și aceasta cu toată modestia. Sunt convinsă că împreună putem construi o Europa care să fie lider în domeniul climei și al energiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Simpson. Și acum trecem la întrebările din partea celor două comisii, ITRE și ENVI. Vă reamintesc că 5 minute în total, un minut pentru întrebare, două pentru răspunsuri, o întrebare suplimentară, un minut și încă o dată un minut răspunsul. Primul vorbitor, domnul Borzec. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru discurs, doamnă comisar desemnat. În ultimii uh, cinci ani am uh, avut mult succes uh, în eforturile noastre de a definitiva Uniunea Energetică. Iată că avem o primă sarcină și anume implementarea fără întârziere a cadrului legislativ. Tranziția energetică va fi încă și mai importantă, o tranziție echitabilă uh, prin um, fondul pentru tranziție echitabilă, echitabilă vor fi unele dintre sloganurile cele mai importante. Mă aștept ca dumneavoastră să jucați un rol cheie aici cum veți facilita investiții în, termofic, în infrastructură de termoficare din uh, surse private și surse europene? surse precum Fondul European pentru Dezvoltare Regională sau Banca Europeană pentru Investiții și cum veți garanta că folosim la maxim potențialul gazului în tranziția energetică. Mulțumesc, doamnă Simpson. Mulțumesc, domnule profesor Buzek, pentru această întrebare. Înainte de a vă răspunde, permiteți-mi să subliniez încă o dată importanța pe care a jucat-o Comisia ITRE și dumneavoastră, în mod special, în negocierile anterioare la pachetul de energie curată. Pot doar să confirm că aceste eforturi care au fost depuse um, reprezintă o fundație foarte solidă pe care putem construi. M-ați întrebat despre finanțare. E foarte adevărat că dacă vom avea obiective ambițioase, cel mai mare obstacol rămâne finanțarea, în special în ceea ce privește proiectele de eficiență energetică. În același timp, știm cu toții că uh, negocierile în curs uh, pentru următorul CFM um, prioritizează investițiile pentru climă. De aceea ne putem aștepta la mai multe fonduri disponibile pentru uh, proiecte care vor garanta eficiența energetică, pentru proiecte care um, vor uh, fi definite în domeniul uh, energiilor regenerabile și pentru crearea rețelelor. Uh, Banca Europeană pentru Investiții face analize referitoare la următoarele proceduri pentru energie și vom avea o bancă a um, o bancă pentru energie care se va ocupa de acordarea acestor împrumuturi. Voi coopera cu comisarul Gentilomi și uh, voi solicita ajutorul Băncii Europene pentru Investiții pentru ca noile criterii pentru acordarea împrumuturilor să fie în conformitate cu obiectivele noastre de mediu climatice. și cu principiile europene. Vă mulțumesc. O întrebare suplimentară, domnule Buzec? Mulțumesc. Termoficarea este foarte importantă din acest punct de vedere și uh, încălzirea locuințelor. Întrebarea continuă în legătură cu sectorul gazului, pentru că în mandatul uh, precedent am terminat revizuirea directivei gazului. Uh, și uh, acum vorbim despre implementarea dreptului european pe teritoriul european pentru îmbunătățirea concurenței în sectorul gazului, pentru a primi un nou avânt în, acest, uh, în această privință. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți pregătită să implementați în totalitate uh, directiva revizuită a gazului în ciuda protestelor uh, Federației Ruse pe care le cunoaștem prea bine. Ar fi foarte util uh, să auzim uh, perspectiva dumneavoastră, uh, pentru că termoficarea și um, încălzirea individuală a locuințelor sunt chestiuni importante în cel puțin 15 state membre. Mulțumesc, domnule Buzec. Mulțumesc că ați menționat gazul, care reprezintă un instrument foarte important pentru perioada de tranziție. Acum este foarte important pentru termoficare. Și așa va rămâne, pentru că este posibil să rămână opțiunea cea mai uh, rentabilă pentru înlocuirea termoficării și centralelor de încălzire districtuală pe cărbune. Să ținem cont de faptul că sursele de energie viitoare trebuie să fie diversificate. Dacă vorbim despre gaz, în viitorul apropiat nu vom mai vorbi uh, doar despre gaz natural, ci din ce în ce mai mult uh, despre hidrogen și biogaz, care ne vor putea ajuta la cuplarea sectorului. Dacă ne gândim uh, la încălzire și răcire și la utilizarea energiei uh, în sectorul industrial uh, sau în transport. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Zuriniu de la SD, membru al Comisiei ITRE. Signore. Bun venit, doamnă comisar desemnat. Dacă vrem să avem o economie bine distribuită peste tot. Trebuie să avem persoanele, oamenii alături de noi. Nu putem să-i, să-i lovim pe ei, nu putem să închidem ochii în fața consecințelor sociale ale crizei energetice și de aceea trebuie să avem o tranziție justă, echitabilă. Aceasta a fost o prioritate a socialiștilor și democraților din Parlament și suntem, social, suntem mulțumiți că acum este și o prioritate a doamnei președinte ales și o prioritate pe care ați menționat menționat-o în introducerea dumneavoastră. În uh, răspunsurile scrise, Comisia Europeană dorește să facă un fond pentru um, energie și împreună cu doamna um, Eliza Ferreira veți putea lucra la acest uh, fond. Vreau să vă întreb, cum vreți să contribuiți în calitate de comisar pentru energie pentru a ajuta comisara responsabilă, Eliza Ferreira, pe uh, sarcinile pe care le are? Și după părerea dumneavoastră, uh, Fondul de tranziție echitabilă trebuie să fie doar un instrument de politică sociale pentru comunitățile afectate sau trebuie să fie altceva sau ceva mai mult? Trebuie să fie un instrument de impuls pentru investiții, inovare, pentru o tranziție energetică sustenabilă? Mulțumesc, doamnă Simpson. Thank you, Mr. Sorin. Mulțumesc, domnule Zorinio, pentru întrebarea dumneavoastră. Fondul de tranziție echitabilă este un proiect care mi este foarte drag, pentru că este instrumentul pe care putem să-l folosim pentru ca să ne asigurăm că în uh, tranziția noastră către neutralitatea carbonului, nicio regiune, nicio țară nu va rămâne în urmă. Ca instrument, eu cred că va fi foarte de ajutor pentru ca și cărbunele și alte regiuni uh, care se bazează pe combustibilii fosili, dar și pentru insulele care sunt departe și nu au conexiuni cu uh, continentul directe. E important, sigur, pentru aceste regiuni, dar regiunile acestea diferă foarte mult una de cealaltă. E greu să găsim o soluție placebo pentru toate, o soluție generală pentru toate regiunile, dar cred că trebuie să fim mai bine pregătiți pentru obiectivele acestea de ultimă etapă înainte de uh, finalizarea tranziției și că va trebui să avem o strategie individuală pentru fiecare stat membru. Știu că fondul de tranziție echitabilă va fi propus de către doamna comisar uh, desemnat Ferreira, însă nu ar trebui să fie numai fondul care folosește posibilitățile existente, ci trebuie să folosească și susținerea statelor membre și să aducă astfel în plus uh, fonduri private. Iar uh, acesta va fi plus valoarea fondului de care vorbim, care va deveni operațional înainte de faza finală de tranziție și va oferi oamenilor din regiunile de care vorbeam un plan de viitor și va ajuta astfel să compenseze pentru pierderile care vin din cauza că nu mai pot lucra în minerit, unde se pierd foarte multe locuri de muncă. Și va crea noi oportunități pentru aceste zone. Mulțumesc! You may finish a sentence. It's just an indication that you are... Uh... Felul în care ați terminat uh, întrebarea arată că răspunsul dumneavoastră arată că v-ați dat seama că nu mai aveți timp. Domnule Zorinio, Mulțumesc, doamnă Comisar. Nu există niciun dubiu că fondul de tranziție echitabilă trebuie să dea răspunsuri exact pentru zonele și comunitățile care uh, au modele de producție a energiei uh, mai poluante, dar nu putem să pierdem din vedere și faptul că trebuie să fie și un fond de convergență, trebuie să fie un fond care trebuie să fie înțeles ca unul ca atare de către toți europenii pentru dezvoltare, pentru saltul tehnologic care trebuie să se facă în toată Uniunea Europeană, un fond de convergență. Eu știu că este foarte dificil să vorbim de cifre acum, dar aș vrea să știu care este nivelul dumneavoastră de ambiție, practic. Dacă sunteți de acord cu principiul că politicile noi trebuie să aibă fonduri noi la dispoziție, ținând cont de faptul că Parlamentul în propunerea sa de program um, pentru finanțare consideră 4,8 milioane de euro ca un fond, uh, ca o sumă adecvată. Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră, dacă putem face față tuturor uh, uh, provocărilor cu aceste fonduri sau dacă credeți că e nevoie de un proces de investiții care să se bazeze mai mult pe împrumuturi, dar considerați că această bază, în orice caz, este o bună bază de plecare pentru fondul de care vorbim? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Simpson. Mulțumesc. Eu cred că fondul de tranziție echitabilă este o măsură concretă pentru a ajuta acele regiuni care vor fi cele mai afectate de închiderea minelor de cărbun și care se bazează pe combustibilii fosili. Vorbim despre consumatori în general aici. Și există măsuri diferite prin care putem să aducem prețuri mai competitive, mai accesibile consumatorilor. Pentru că aceasta este parte din procesul de decarbonizare, prețurile pentru energie trebuie să fie abordabile și sursele trebuie să fie sigure. Însă pentru a putea atinge acest obiectiv, trebuie ca energiile regenerabile produse la nivel local să nu fie mai scumpe decât combustibilii fosili, care vin câteodată cu prețuri volatile, dar uh, câteodată interesante. Trebuie să vedem în ceea ce privește investițiile viitoare, să ne uităm la interesul comunităților locale, să vedem uh, cum poate fi protejată producția locală și, cel mai important, să ținem cont întotdeauna de eficiența energetică pentru ca și consumatorul să consume mai puțină energie. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Petrisen de la Renew ITRE. Uh, mulțumesc, am să vorbesc în daneză. E bine că să ținem cont și de răspunsurile înscris pe care le-ați trimis și pot să vă spun că a fost uh, o lectură foarte interesantă pentru mine. Ceea ce mă interesează este uh, energia sustenibilă, pentru că dacă dorim să fim neutri până în 2050, energia regenerabilă va fi esențială și nu vom atinge aceste obiective fără uh, diverse resurse de tip uh, regenerabil. Uh, în ultimii ani însă s-au redus foarte mult uh, fondurile, costurile la energiile de tip eolian și altele și asta înseamnă că vom putea avea acces la ele fără nevoie de subvenții. Deci aceste energii vor deveni o adevărată coloană vertebrală a noilor tipuri de energie în Europa printre uh, resursele eoliene uh, avem uh, zăcăminte sau resurse fundamentale care ne-ar putea aduce chiar în fața celor care vin cu resurse din Orientul Mijlociu. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre eolienele pe scară largă în Marea Nordului. Mulțumesc! Doamna Simpson, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Sunt și eu de acord avem nevoie de mai multe capacități pentru energia regenerabilă. Și dacă ne gândim la faptul că aceste noi facilități au nevoie și de undă verde din partea publicului, e important să ținem cont de faptul că aceste surse devin din ce în ce mai uh, acceptabile mai ales pentru sursele de energie offshore și dacă ținem cont și de cele onshore care sunt situate acolo unde sunt uh, situate. Avem nevoie de o cooperare mai strânsă între statele membre pentru a avea noi facilități offshore, deci în larg, și pentru aceasta vom implementa un mecanism de cooperare pe viitor astfel încât mai multe state membre să participe și să poată construi facilități regenerabile, fie că e vorba de parcuri eoliene, offshore sau uh, facilități de tip solar. Iar acest mecanism de cooperare pentru regenerabile se va reflecta în mecanismul de interconectare a Europei. Mai sunt și alte opțiuni de cooperare, cum ar fi, de exemplu, viitorul mecanism de licitații, prin care un stat membru, de exemplu, poate oferi uh, transferuri către statele membre care nu au condiții atât de favorabile din punctul de vedere al climei. Acest mecanism este funcțional. În, în urmă cu doi ani, Estonia, alături de Lituania, au fost uh, printre primii care au folosit astfel de transferuri către uh, Luxemburg pentru ca acesta să-și atingă obiectivele. Și aceasta ne-a permis să avansăm un pic. Mulțumesc! întrebare suplimentară, domnule Peterson. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru răspunsul excelent pe care ni l-ați oferit. Este esențial să avem finanțare și mecanisme de finanțare funcționale dacă dorim să atingem obiectivele ambițioase pe care ni le-am fixat, dacă dorim să luptăm împotriva schimbării climatice și dacă dorim mai multe parcuri eoliene în larg. Deci cum se va asigura Comisia că vom avea finanțarea necesară? Vorbeați despre facilitatea de interconectare a Europei, pe care am negociat-o chiar înaintea alegerilor și în care 15% trebuie alocat pentru cooperarea transfrontalieră pentru energie. Cum veți lucra pe tema cooperării regionale, cum uh, este cea, de exemplu, din uh, Marea Baltică sau din Marea Nordului? Cum se vor finanța aceste mecanisme de cooperare? Și aș vrea să extind un pic răspunsul dumneavoastră și la întrebarea domnului Buzek. Cum ne putem asigura o mai bună combatere a schimbării climatice și o susținere în același timp a dezvoltării? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. Cred că energiile regenerabile și aceste proiecte de viitor au nevoie de surse diferite de finanțare – Parțial putem avea uh, finanțare din partea fondurilor CET, însă am putea avea și proiecte mai mari care să aibă nevoie de cofinanțare, de exemplu din partea sectorului bancar privat sau BEI sau din uh, uh, băncile pentru climă. Parlamentul a atras atenția că aceste surse de energie au devenit din ce în ce mai ieftine în ultimii ani, deci în curând vom putea deveni competitivi pe piață. Deci s-ar putea ca până la urmă să nu fie nevoie de scheme de subvenționare suplimentară pentru ele. Însă această fereastră de oportunitate pentru regenerabile a fost creată în special printr-o cooperare transfrontalieră între statele membre, astfel încât să nu trebuiască ca fiecare dintre noi să facem investiții pe propriul teritoriu, dacă e mai bine să o facem împreună. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea verzilor și a Comisiei ITRE, domnul ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Urgența climatică este cea mai mare provocare și amenințare existențială pe care o vom aborda pe durata vieții noastre. Uh, v-ați uh, angajat să respectați obiectivul de decarbonizare 2050 uh, și să um, creșteți nivelul de ambiție pentru 2030, un lucru foarte bun. Totuși ne preocupă istoricul dumneavoastră în ceea ce privește climul, clima, pentru că um, partidul dumneavoastră a refuzat să um, angajeze Estonia la neutralitatea carbonului până în 2050, când ați fost la guvernare și de asemenea ați susținut energia din șisturi, una dintre cele mai murdare forme de energie. Um, petrol de șist, um, a, petrol de șist a primit investiții foarte importante um, din Estonia. Cu, având în vedere aceste lucruri, cum veți garanta că toate statele membre uh, vor fi pentru o uh, politică ambițioasă de climă, că vor a, uh, reduce investițiile în a, infrastructură fosilă și cum veți respecta aceste obiective? Mulțumesc, doamnă Simpson. Mulțumesc pentru întrebare. Așa cum am precizat și în discursul introductiv, am fost uh, ministru pentru energie în uh, guvernul Eston. În acea perioadă am uh, adoptat un plan de acțiune pe termen lung în domeniul energiei care spunea că emisiile Um, de gaze de efect de seră vor fi reduse până în 2030 cu 70%. 70%! În paralel, am avut și un plan climatic pe termen lung care a stabilit obiectivul reducerii gazelor cu efect de seră cu 80% până în 2050. Acest lucru s-a petrecut acum 2 ani și atunci aceste obiective erau foarte ambițioase. La începutul acestui an, încă aveam uh, această decizie la nivel Parlamentului. Uh, serviciile noastre au făcut acum o evaluare de impact, cunosc ce uh, trebuie făcut și cât va costa să realizăm neutralitatea din punct de vedere a carbonului până în 2050. Chiar în această săptămână, în Estonia, se discută acest subiect la nivel guvernamental pot să vă spun că eu mă voi angaja 100% către această ambiție și cred că dacă guvernul eston uh, uh, își va asuma angajamentul, uh, se va, va fi la înălțime, așa cum a făcut și cu obiectivele pentru 2030. Estonia face parte din grupul pentru o creștere verde și întotdeauna a fost foarte ambițios. Mulțumesc! O întrebare suplimentară, domnule Ninisto? Mulțumesc uh, pentru angajament, însă nu uh, mi-ați uh, răspuns la întrebarea legată de, de subvențiile pentru infrastructura fostilă. În ceea ce privește obiectivul 2030, von der Leyen s-a angajat um, să crească obiectivul de mediu la 50-55%. Nu este suficient mai rămân multe de făcut. În ceea ce privește eficiența energetică, statele membre au acum programe care nu sunt adaptate nici măcar obiectivelor actuale. Rămân multe de făcut și uh, um, industria regenerabililor uh, um, ca parte din uh, acordul verde sunt obiective ambicioase de investire în uh, energii regenerabile. Trebuie să existe și un obiectiv de regenerabile până în 2030 și Comisia trebuie să uh, abordeze uh, propasia dintre obiective și ambiția statelor membre, ce măsuri concrete veți lua? Pentru că în răspunsurile uh, scrise nu v-ați referit deloc la măsuri concrete. Mulțumesc, doamnă Simpson. Mulțumesc. Voi reveni um, asupra uh, petrolului de șist. Istoric, aceasta a fost sursa de energie pe care s-a bazat Estonia. Acum, um, când există uh, un sistem de comercializare a cotelor de carbon în care este operațional nu, uh, nu se mai compară cu prețurile de pe piață, deci vedem deja că scade producția de uh, petrol de șist importăm energie uh, din statele nordice, energia uh, nucleară din Finlanda, dar și uh, energie din carbon din Rusia. Dar avem și obiective pentru regenerabile. În ceea ce privește obiectivele acestea, dacă luăm în serios implementarea rețelei pentru energie, sectorul energetic va putea fi la înălțimea promisiunilor, le va păstra și va trebui să convenim care sunt pașii următori pentru a crește obiectivele. Președinta aleasă a promis 50% și chiar 55%, iar eu mă angajez în acest sens. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Buchheit de la IDE, ITRE. Good morning, Mrs. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, doamnă Simpson, sunt aici. Doamnă Simpson, cu un plan de acțiune pentru finanțarea creșterii durabile, Comisia Europeană a spus că are nevoie de finanțe durabile, așa numita inițiativă pentru finanțare durabilă în martie 2018. Această inițiativă a, a trecut prin Parlament în martie 2019 în prima lectură. Fondul sustenabil însă va duce la distorsiuni pe piață și pe o influ- la o influențare a economiei, iar sectorul privat uh, este cel care va avea 180 de miliarde de euro de suplimentat pentru a putea pune în aplicare proiecte de climă și de energie. Cum evaluați dumneavoastră, doamnă Simpson, faptul că economia privată contribuie la o politică care este mânată de ideologii și care, de fapt, calcă în picioare principiile libertății unei uh, economii de piață? Doamnă Simpson, vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. Cred că în atingerea obiectivelor de climă, toată lumea trebuie să-și aducă contribuția într-un fel. Și aceasta este valabil și pentru sectorul privat, care de altfel beneficiază de, la, de pe urma tranziției de la combustibilii fosili către alt tip de combustibili. Cu siguranță, acest sector va putea beneficia de cercetare și inovare. Dacă Europa va fi un lider pe piață în acest domeniu, mai multă inovare ne va aduce mai multe locuri de muncă, mai multă creștere, și se va baza uh, economia noastră mai mult pe competitivitate. În același timp, dacă ne angajăm față de obiectivele climatice, trebuie să fim siguri că o facem într-o manieră care să fie eficientă din punct de vedere al costurilor, astfel încât sursele noastre de energie să fie sigure în orice moment, să nu se pună în pericol securitatea energetică în vreun fel. Prețurile noastre energetice ar trebui să rămână abordabile. Nu se poate ca facturile pentru energie să crească foarte mult și dacă aceste premize sunt îndeplinite, atunci Eu cred că putem să ne atingem obiectivele climatice. Mulțumesc. Întrebare suplimentară, vă rog, domnule Buhait. Da. Nu știu dacă ați răspuns concret. O să încerc să formulez mai concret. Nu e vorba dacă sectorul privat va beneficia de la tranziția de la combustibilii fosili, ci ideea este dacă în acest pachet sau în altele există măsuri de susținere a industriei noastre care va fi confruntată cu schimbări foarte mari. Aceasta este de fapt și îngrijorarea că prețurile vor crește, vor crește din ce în ce mai mult. Doamna Simpson. Aceasta e o întrebare, de fapt, pentru Uniunea Europeană. În general, prețurile noastre pentru energie trebuie să rămână competitive. Și pentru a obține acest lucru putem să facem mai multe. Putem să susținem investițiile în rețele și nu să lăsăm toate investițiile pe umerii consumatorilor și putem să facem mai multe pentru o piață deschisă și competitivă, unde avem mai mulți ofertanți și deci unde prețurile sunt mai accesibile pentru consumatori. Iar dacă piețele noastre sunt interconectate, și nu sunt încă, pentru că avem uh, momente de blocaj, avem linkuri care lipsesc. Dacă reușim însă să creăm toate legăturile, atunci vom putea oferi energii regenerabile pentru piețe largi. Acesta a fost și obiectivul uh, pachetului energiei verzi, iar consumatorul va fi mereu în centrul pieței energetice, iar prețul va rămâne accesibil. Mulțumesc! Thank you very much. Um, no. Mulțumesc, doamnă Simpson, și următorul vorbitor e domnul Krasnodebski de la ECR ITRE. Mulțumesc, doamna președintă, doamnă comisar de semnat. În uh, sentința recentă în ceea ce privește gazoductele, Curtea Europeană de Justiție a făcut pentru prima oară referință la principiul solidarității energetice. Acest principiu al solidarității energetice face parte din tratat la articolul 194 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește aplicabilitatea ulterioară a acestui principiu. În calitate de viitor comisar, veți susține ideea unor teste de rezistență obligatorii pentru a vedea impactul asupra securității aprovizionării pentru fiecare nou proiect de infrastructură energetică. Aveți de gând să elaborați indicatori și criterii clare pentru a evalua principiul solidarității energetice pentru fiecare caz în parte sau va veni comisia cu criterii clare de evaluare pentru a vedea când apare un impact negativ în ceea ce privește securitatea aprovizionării în conformitate cu directiva pentru gaze. Doamnă Simpson, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, domnule Krasnodevski. Într-adevăr, este foarte important ca în domeniul gazelor să se abordeze și acest principiu al solidarității. Așa cum s-a spus și în cauza Opel și această sentință care a fost dată, ne arată că trebuie să ținem cont și de principiul solidarității. Dacă vorbim despre viitorul pieței gazelor, E clar că aceasta, acest element este un adevărat pilon pe viitor. Dacă ne gândim la gaze, va trebui să ținem cont și de faptul că e importantă diversificarea surselor de energie. Și din acest punct de vedere, Polonia se descurcă foarte bine. Aveți deja interconectare cu Polonia, aveți de asemenea proiecte de oleoducte care sunt în curs și vor fi finalizate în curând. Deci aveți deja trei surse de energie, obiective pe care multe alte state membre nu le-au atins. Mulțumesc! Mai aveți timp dacă doriți. Domnule Krasnodevski, doriți o întrebare suplimentară? Da, mulțumesc. O întrebare de natură mai generală, pentru că vorbim despre această tranziție către o economie neutră din punctul de vedere al climei. Cum veți asigura coerența acestei tranziții și cum veți implementa principiul neutralității tehnologice care este garantat de tratate? față de uh, respectarea suveranității fiecărui stat membru de a-și hotărâ mixul energetic. Doamna Simpson, vă rog. Dacă am înțeles bine această întrebare suplimentară, mă întrebați în legătură cu viitoarele investiții în domeniul gazelor și pot să vă confirm că mixul energetic este în principal hotărât de fiecare stat membru și știți foarte bine că pentru această perioadă de tranziție procentajul reprezentat de Uh, gaze nu va scădea foarte mult, pentru că multe state membre vor înlocui cărbunele cu gazele. Însă dacă ne gândim și la investiții de viitor, e nevoie de investiții în infrastructura pentru gaze care să fie valabile și pe viitor. Mai sunt și alte tipuri de gaze, nu doar gazele naturale, cu o amprentă ecologică mult mai mică, așa că ar trebui să investim mai mult în hidrogen, de exemplu, și alte tipuri de gaze, iar aceste rețele ar trebui să fie potrivite pentru viitor, deci și după 2030. Însă, până atunci, pentru perioada de tranziție, rețelele de gaze vor trebui să fie mai bine interconectate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Potenga. Vă rog. Je, je... Mulțumesc. Voi uh, trece la lucruri concrete. Nu mă ascund, aici sunt. În scrisoarea dumneavoastră de misiune, doamna von der Leyen uh, vă cere să profitați la maxim de gazul natural lichefiat o ambiție pe care v-ați asumat-o chiar acum. Vreau uh, să fiu foarte concret. Ce măsuri aveți în vedere? În ce sens veți investi în uh, structurile de gaz? Ce înseamnă acest lucru? Vă veți poziționa foarte clar și financiar în acest sens? Și, în al doilea rând, în ceea ce privește reformarea directivei privind uh, fiscalitatea energiei la care ați contribuit, această directivă stabilește nivelul minim de impozitare la carburant și la electricitate. Veți, o veți folosi pentru a reduce emisiile. Ce fel de carburant, ce fel de combustibil veți uh, ținti și în ce fel o veți face? Mulțumesc, doamna Simpson. Mulțumesc. Într-adevăr, în uh, scrisoarea mea de misiune se refer uh, un paragraf la promovarea gazului natural lichefiat și cred că aceasta este o, o cale de a garanta uh, securitatea energetică. Trebuie să avem uh, energie din surse diversificate și uh, din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că vom face investiții pentru uh, pregătirea acestor lucruri Acum se fac uh, investiții în acest sens în Croația și se extind uh, rețele în uh, Marea Baltică și în Polonia. Și fiscalitatea energetică este menționată în scrisoarea mea de misiune. Voi coopera cu comisarul Gentiloni în acest sens. Este adevărat că această directivă referitoare la impozitarea în sectorul energetic, care deja datează de 15 ani, nu ne ajută foarte mult, așa cum ar putea să o facă, să ne atingem uh, obiectivele climatice și energetice. Consider mai ales că dificultatea principală este că încă permite uh, scutiri de taxe uh, Uh, pentru combustibili fosili, ceea ce face complicată competiția între energiile regenerabile cu combustibilii fosili și trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Dacă mă întrebați uh, ce fel de propuneri voi face legat de impozitare, uh, Acestea vor fi, desigur, în conformitate cu obiectivele noastre energetice și climatice și ele vor fi în sensul promovării energiei regenerabile și competitivității acesteia. Mulțumesc! Mulțumesc! O întrebare suplimentară, domnule Botenga? Da, când vă ascult, mă tem că mesajul uh, vestelor galbene și ținerilor uh, uh, pentru climă nu au fost auzite foarte bine. dacă vrem să se investească un euro în energii regenerabile, nu îl putem cheltui celor de două ori. Dacă uh, îl cheltuim pe gaz, nu îl cheltuim pe regenerabile. Eu vreau să am din partea dumneavoastră un angajament ferm, vreau să văd că stabiliți o prioritate, că nu întotdeauna faceți o prioritate din asta, uh, că veți face ceva cu energiile poluante și, doi, cu cine va suporta costurile, pentru că există energii poluante și uh, oamenii cred că preferă unor să plătească lucrătorul și nu multinaționalele. Uh, nu oamenii vor trebui să plătească pentru aceste schimbări, nu? Puteți confirma? Mulțumesc, domnule Botenga. Pot să vă asigur că mesajul tinerilor uh, a fost foarte bine auzit. Iar planul de acțiune pentru a le atinge și onora așteptările este pus la punct. Da, vrem să investim în regenerabile și uh, putem să facem acest lucru în mai multe feluri. În primul rând, prin fonduri europene. Deja am menționat um, CEF, uh, Orizont Europa, în programul LIFE. Putem, de asemenea, să recurgem la fonduri private prin împrumuturi, printr-un și va exista un mecanism care face parte și din uh, sarcinile vicepreședintelui Dombrovskis. Cred că pentru investițiile viitoare, Banca Europeană a Investițiilor, care devine o banca climei, va juca un rol important. Va exista un nou cadru financiar multianual care va uh, include de două ori mai multe um, resurse pentru energie, cercetare și rețele decât uh, cadrul uh, financiar precedent. Mulțumesc! Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că suntem în întârziere să încercăm să ne respectăm timpul de vorbire, așa cum am convenit la început. Începem acum a doua rundă de uh, întrebări. Prima o va adresa domnul Gheorg Itre, PPE. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar de semnat. Suntem cu toții de acord cu ambițiile de neutralitate climatică a Uniunii Europene, însă implementarea de succes depinde și de opinia publică. Trebuie să îi asigurăm pe cetățenii noștri și pentru aceasta trebuie să îi informăm că nimeni nu va rămâne în urmă și nu va fi supus unor riscuri. Vreau să vă pun întrebare. Care sunt analizele cuantificabile pe care puteți să ni le oferiți în ceea ce privește țintele stabilite pentru 2050? Cât timp necesită Comisia pentru a face o evaluare concretă că nimeni nu este rămas, nu va rămâne în urmă? Și cum puteți să garantați că nu vor crește foarte mult prețurile și veți garanta în același timp securitatea aprovizionării pentru statele membre? Mulțumesc, doamnă Simpson. Mulțumesc, domnule Gheorg, pentru întrebările dumneavoastră. Ceea ce ați întrebat dumneavoastră e de mare îngrijorare pentru mulți deputați și pentru multe statele membre, pentru că cu toții ne gândim dacă putem ca acest cost al tranziției să fie echitabil, mai ales atunci când ne gândim că statele membre nu pleacă de la aceeași uh, poziție. Sunt state membre care în continuare depind de combustibil fosil, iar alte state membre au intrat deja în altă etapă. M-ați întrebat ce plan concret am pentru atingerea obiectivelor din 2050. Pot să vă spun că voi colabora foarte strâns cu vicepreședintele executiv Franz Timmermans, care este comisarul care se va ocupa de legislația în domeniul climei. Însă înainte să poată face acest lucru, e nevoie de un studiu de impact foarte profund și vom avea un plan foarte cuprinzător pentru a vedea cum putem atinge obiectivele 2050 și 2021, în 2021. În calitate de comisar responsabil pentru energie, trebuie să mă asigur că pe lângă obiectivele foarte ambițioase de climă, asigurăm și uh, consumatorii și companiile, garantându-le o energie la un preț accesibil, care rămâne competitivă, care rămâne și eficientă. Trebuie să investim în rețelele noastre de energie, dar în același timp trebuie să și folosim cadrul actual existent. Nu am avut încă ocazia să vorbesc despre piața internă și despre beneficiile pe care le poate aduce aceasta, dar sper să am ocazia mai târziu să o fac. Mulțumesc. Întrebare suplimentară, domnule Ghiurc. Mulțumesc. Ați menționat principiul neutralității tehnologice în răspunsul dumneavoastră aici, dar și în răspunsurile scrise. Sunt de acord cu acest principiu. Vreau să subliniez însă că în regiunea centrală europeană folosirea energiei nucleare este indispensabilă pentru eliminarea carbonului și pentru a uh, nu supune cetățenii la riscuri de creștere a prețurilor. Sunteți de acord cu Agenția uh, Nucleară Europeană care spune că o tranziție devine mult mai uh, scumpă și mai periculoasă dacă nu se folosește energia nucleară. Care este rolul pentru energia nucleară pe care îl vedeți în planul de investiții? Mulțumesc pentru întrebare. Energia nucleară va fi parte din mixul energetic. Mixul energetic este decis de fiecare stat membru. Știu că în momentul acesta există țări care vor să iasă din uh, energia nucleară și există state membre care construiesc noi uh, centrale nucleare, care vor să renunțe la centralele pe cărbune. Finlanda știu că a deschis o nouă centrală nucleară de curând. E vorba de o decizie pe care o ia fiecare stat membru în parte. Statele membre pot decide cum își folosesc mixul energetic și care sunt sursele pe care se bazează. La nivelul Uniunii Europene trebuie să ne asigurăm că centralele nucleare sunt sigure, că gestiunea deșeurilor nucleare este de asemenea sigură și nu pune pericole pentru mediu. Și nu numai în Uniunea Europeană, ci și în vecinătatea noastră trebuie să ne asigurăm că se întâmplă așa. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Nils Fuchslang de la SCD. Um, Mulțumesc foarte mult! Doamna comisar de Senat, vă mulțumesc pentru uh, discursul interesant și am să uh, o iau pe o cale un pic mai uh, concretă în ceea ce privește obiectivele de energie regenerabile. În răspunsurile dumneavoastră ați spus că veți putea eventual revizui legislația existentă în domeniul energiei pentru a ajunge la o reducere de 55% a emisiilor până în 2050. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu părerea multor NGO-uri și a experților care arată că e nevoie de obiective mult mai ridicate decât acel 32% obiectiv de regenerabile până în 2030, și anume că avem nevoie de mult mai multă energie regenerabilă, mergând până la 45%. Sunteți de acord cu această părere, doamna Simpson? Mulțumesc foarte mult, domnule Fuchslang, pentru această întrebare. În primul rând, obiectivele pentru 2030 pe care tocmai le-am negociat ne fac să ajungem în situația ca până la sfârșitul anului statele membre să prezinte primele planuri energetice și de climă la nivel național și aceasta ne va arăta o imagine clară a felului în care intenționează să-și atingă obiectivele. Deși multe state membre lucrează în continuare la uh, evaluarea felului în care se vor implementa aceste obiective, uh, ele ne-au promis că vor încerca să crească aceste ținte. La Consiliul Energiei s-a discutat acest lucru și mai multe state membre au anunțat că la nivel statal au luat decizii tocmai în vederea unor uh, procentaje mai sporite pentru climă și mai avem și acest pachet al energiei curate. Ar trebui să facem posibil acest lucru și pentru statele membre care nu au neapărat condițiile de mediu necesare pentru a o face, dar care pot coopera cu noi pentru realizarea propriilor obiective și acest mecanism de cooperare ar putea fi implementat în acest sens. Întrebare suplimentară? Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că statele membre își reînnoiesc aceste obiective și chiar în sens uh, pozitiv. N-am înțeles foarte bine dacă dumneavoastră sunteți de acord cu această creștere de la 32% în 2030 până la un obiectiv mai ridicat și dacă, da sau nu, veți propune acest lucru și veți revizui directiva pentru energii regenerabile pentru a propune un obiectiv mai ambițios în 2030. Da sau nu? Mulțumesc! Eu vin din Estonia iar scopul nostru este ca până în 2020 să ajungem la 32% energie regenerabilă. Deci până în 2030 uh, vom ajunge la 42-43%. Cred deci că este posibil să avem obiective mai ambițioase. Însă, în același timp, trebuie să facem mai multe eforturi pentru a ne adapta la regenerabile. Trebuie să facem investiții în cercetare și dezvoltare pentru stocarea energiei regenerabile. Trebuie să lucrăm mai întâi la nivel regional pentru a avea o piață internă funcțională care să ne permită uh, o distribuire a regenerabilor pe piața noastră și revin la acest mecanism de cooperare care ar trebui promovat pentru ca statele membre să poată face investiții în facilități, fie pentru energie solară, fie pentru parcurile eoliene offshore, care să se construiască pe propriul lor teritoriu. Mulțumesc, doamna Gamon, din partea Riniu. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru uh, angajamentul uh, puternic pe care vi l-ați asumat, nu doar prin răspunsurile scrise, dar și în ceea ce ați spus astăzi pentru atingerea obiectivelor climatice în Uniunea Europeană. Trebuie să facem tot ce putem pentru a atinge aceste obiective, dar trebuie să o facem și în timp util, pentru că timpul se scurge repede. Veți fi în centrul acestor eforturi, în special în ceea ce privește Um, derularea proiectelor um, de energie regenerabile în întreaga Europa, energie eoliană, uh, hidroelectrică, uh, care fac um, parte și sunt supuse altor cadre de reglementare pentru care sunt responsabili alți comisari. Ce veți face pentru a profita la maxim de potențialul uh, pentru surse energetice regenerabile, precum energia hidroelectrică și eoliană și veți lucra îndeaproape cu alte direcții generale pentru a vă asigura că aceste care de reglementare sunt inteligente, uh, pregătite pentru viitor, durabile și în același timp că stimulează inovarea. Um, cum uh, veți face aceste lucruri? Mulțumesc! Da, avem uh, nevoie de mai multe centrale de energie regenerabilă pentru a ne atinge obiectivele și avem nevoie și de mai multe investiții dacă vrem să avem obiectivele mai ambițioase. În același timp trebuie să ne mintim că există și anumite restricții. Unele sunt de mediu, există și probleme cu acceptarea um, în rândul publicului a noilor tehnologii Putem lua măsuri și o vom face. De exemplu, pentru uh, planificare statelor membre, directiva privind energiile regenerabile le cere să uh, simplifice procedurile pentru ca planificarea și construcția să nu dureze atât de mult cum obișnuiește să uh, se întâmple și trebuie să se facă și evaluările de mediu necesare. În același timp, există și spațiu limitat, suprafață limitată și trebuie să lucrăm um, în strânsă colaborare cu comisarii uh, responsabili cu utilizarea suprafețelor de teren sau dacă vorbim despre energiile regenerabile din uh, biomasă, trebuie să ne gândim la ratele de creștere și dacă vorbim despre hidrocentrale, cu siguranță va trebui să colaborez cu comisarul responsabil pentru pescuit. Dar există deja îndrumări referitoare la energie hidroelectrică. care a fost adoptată anul trecut. Au fost adoptate anul trecut. O întrebare suplimentară, doamnă Gamon? Da. Se vede că sunteți conștientă de răspunderea care vă revine în coordonarea acestor eforturi. Uh, ce veți face pentru a ajuta statele membre să, să termine aceste proiecte în timp util pentru ca Uniunea Europeană să-și atingă obiectivele de climă? unele dintre aceste proiecte, așa cum ați spus, presupun întârzieri semnificative și costuri suplimentare care îngreunează Uh, vă fac mai greu ca, uniunile, ca energiile regenerabile să fie rentabile. Uh, ce veți face pentru ca fiecare stat membru în parte să își atingă aceste obiective? Ați observat un lucru foarte important, că multe dintre obiectivele importante nu au fost uh, atinse sau sunt în întârziere. Dacă ne referim la 2020, sunt uh, două motive din care obiectivele de energie regenerabilă nu au fost uh, atinse. Unul dintre motive este că unele inițiative s-au fost uh, întârziate la implementare și, doi, că unele măsuri au fost calculate dintr-o prismă prea pozitivă, prea optimistă. Vom avea însă de acum încolo date comparabile pentru fiecare stat în parte. Anual vom primi rapoarte legate de ce s-a făcut și putem coopera pentru a ajuta statele membre să respecte termenele. Aceste raportări vor fi disponibile și pentru Parlamentul european în fiecare an uh, va exista un raport referitor la Uniunea Energetică și această monitorizare ar trebui să ne garanteze că nu se întârzie inițiativele. Următorul vorbitor este singurul de la Envi. Este vorba de Peter Lise, PPE Envy. The issue of climate neutrality. Aș dori să revenim la neutralitatea climatică. Estonia a fost împotrivă la summit și aceasta a avut consecințe la New York. Uniunea Europeană nu a putut să se angajeze cu adevărat față de neutralitatea climatică. Aș vrea să vă înțeleg rolul dumneavoastră personal în această poziție, pentru că am înțeles poziția guvernului. Vreau să știu care e poziția dumneavoastră pe care ați avut-o în iunie înainte de uh, summit și ați vorbit despre analizele pe care le-a făcut guvernul. Ce ați vrut să spuneți? N-ați avut încredere în analiza făcută de comisarul actual, Miguel Arias Caniete? Pentru că deja um, în deja înainte de summit, uh, Comisia a făcut deja o evaluare și vreau să știu dacă dumneavoastră nu ați avut încredere în această analiză. Apoi, nu ați răspuns cu adevărat la întrebarea lui Jerzy Buzek despre intervenția rusă în cazul gazului. Mulțumesc, doamnă Simpson. Mulțumesc, domnule Lize. De la ultimele alegeri parlamentare din Estonia în martie, eu am fost membru în Parlament, deci în iunie eu nu eram ministru responsabil pentru energie la mine în țară, eram deputat în Parlament. După cum am explicat mai devreme, Estonia a fost foarte ambițioasă și foarte angajată față de planurile climatice. Acum doi ani, când am adoptat Planul Național de Acțiune în domeniul climei, am evaluat toate posibilitățile, am încercat să vedem ce putem face, cât ar costa și am adoptat un plan foarte ambițios în domeniul climei dacă e să ne uităm la ce am făcut în 2017. Acest plan a trecut prin Parlament. Deci, în conformitate cu regulile noastre, avem nevoie tot de o decizie la nivelul Parlamentului pentru a schimba această hotărâre. Una din declarații era că se scad gazurile cu, gazele cu efect de seră cu 80%. S-a făcut un studiu de impact între timp. Guvernul actual a creat un consiliu al climei cu șapte miniștri cheie și aceștia discută posibilitatea de a obține neutralitatea climatică. Chiar în această săptămână se discută, din câte știu eu. Avem un plan de acțiune despre cum putem atinge acest obiectiv. Iar până în decembrie, când Consiliul European va decide asupra subiectului, Cred că vom reuși să găsim unanimitatea. Eu cred că e posibil și cred că toate statele membre vor avea de câștigat dacă Europa va fi pionieră în acest domeniu. Mulțumesc! Întrebare suplimentară de la domnul Lize. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns, doamnă comisar de semnat, dar n-ați răspuns la întrebarea care a fost poziția dumneavoastră personală. Nu erați ministru, dar erați deputat în Parlamentul Estonian. Am avut o propunere de la Comisia Europeană. Parlamentul și uh, Consiliul trebuiau să se angajeze față de neutralitatea climatică deja din mai, iar în iunie Estonia a fost împotrivă. Ați susținut dumneavoastră personal în calitate de deputat în Parlament în neutralitatea climatică sau ați fost parte din majoritatea din Parlament care a spus că Estonia nu se poate angaja? Doamnă Simpson. Mulțumesc, din câte știu eu, această întrebare nu a fost pusă la plenara Parlamentului estonian. A fost tratată în Comisia pentru Afaceri Europene, iar poziția Estoniei nu a fost împotriva neutralității, ci Estonia a avut doar nevoie de mai mult timp pentru ca să-și îndeplinească toate procedurile, inclusiv analiza de impact, studiul de impact, ce trebuie făcut pentru ca să fim gata pentru neutralitate climatică în 2050. Acum, dacă ne comparați cu alte țări, eu cred că noi avem deja un avantaj, pentru că noi știm ce e de făcut și printre lucrurile pe care le avem de făcut, găsim și producția de um, petrol de șist, unde noi suntem uh, implicați pentru că avem o regiune care se ocupă de aceasta. Uh, această acest fragment este în, în dezvoltare. E nevoie de multe schimbări în el. Deci, dacă vreți părerea mea, eu susțin neutralitatea climatică. Eu cred că este un lucru foarte bun dacă vrem să ajungem la o scădere la, cu 1,5 grade Celsius a încălzirii până atunci. Și ca să închei, în timpul mandatului meu în Parlamentul Estonian nu a avut loc un vot uh, pe această întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Cutahar de la SCD. Mulțumesc, doamna Simpson. Atacurile recente uh, la rafinariile din Arabia Saudită a arătat cât de instabilă este piața internațională și aprovizionarea cu energie. S-a făcut foarte mult pentru diversificarea aprovizionării care vine din țări terțe, de exemplu prin intermediul gazelor lichefiate pentru a ne uh, spori independența față de marii producători precum Rusia. Și totuși, uh, pe măsură ce uh, prețurile uh, cresc, uh, dependența devine din ce în ce mai mare. Uh, deci se face o diversificare, dar creșterea independenței nu rezolvă toate problemele. Aprovizionarea cu energie ne face să vorbim și despre alte aspecte ale Uniunii Energiei, cum ar fi, de exemplu, obiectivul în ceea ce privește o economie neutră din punctul de vedere al climei. Ce măsuri concrete propuneți pentru ca securitatea aprovizionării să fie compatibilă cu alte dimensiuni, cum ar fi, de exemplu, decarbonizarea sistemului energetic. Mulțumesc! Doamna Simpson. Mulțumesc! E adevărat că Europa a depins foarte mult de importurile de energie. Importuri de gaze și petrol și e clar că vom rămâne dependenți în continuare și în perioada de tranziție. În același timp însă ar trebui să ne dăm seama că acesta este un principiu fundamental al nostru și anume că avem nevoie de surse sigure de energie, deci că uh, securitatea energetică trebuie protejată. Și tocmai de aceea e nevoie de o diversificare a surselor de energie și a, a uh, rutelor energetice. Vorbeam mai devreme despre investițiile necesare în infrastructură și că nu putem face asta dacă nu avem investiții suficiente și pentru regenerabile. Însă cred că e nevoie și de investiții în infrastructura de gaze, atât pentru terminalele de energie, cât și pentru interconectori, pentru a asigura tocmai securitatea energetică. E clar că rutele se vor centra mai mult pe zona Mării Baltice. Principalele surse vor avea o parte mai mare din cota globală pentru politica noastră energetică din sursele pe care le dețin. Mulțumesc! Întrebare suplimentară. Pe lângă faptul că nu ar trebui să fim dependenți de anumite surse, am pus și o întrebare concretă și anume măsuri concrete pentru a ajunge la decarbonizarea sistemului energetic și anume prin ce măsuri. Vă repun această întrebare și pentru că fac legătura și cu securitatea energetică, există și alte amenințări moderne. Putem vorbi despre atacuri cibernetice, sau asigurarea rezistenței infrastructurii față de schimbarea climatică. Care ar fi inițiativele dumneavoastră în acest domeniu, uh, pe lângă agenda dumneavoastră și europenii vor analiza uh, moștenirea dumneavoastră după 5 ani de mandat, ce veți fi făcut în domeniul securității energetice, vă rog. cred că trebuie să ținem cont de faptul că diversele surse energetice au un sens. Cred că e nevoie de investiții, mai ales în domeniul cercetării și al inovării. Dacă ne gândim la piața gazului, ne gândim în general la gaze naturale. Hidrogenul nu este compatibil la ora actuală față de alte surte, surse de energie și dacă ne gândim la hidrogen acum, 25% uh, uh, vine din uh, gazele naturale, doar 5% din alte surse regenerabile. E clar că o prioritate de cercetare va fi aceea pe hidrogen. Avem nevoie de cercetare și inovare și pentru capacitatea de stocare, pentru că o cotă mai mare de regenerabile necesită de mai multe posibilități de transport și stocare. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu vă înghesuiți cu întrebările în prima parte a întrebării, pentru că altfel va fi foarte greu pentru comisarul desemnat să răspundă la toate dintr-o dată, așa că ați putea să le împărțiți între cele două. Următorul vorbitor, domnul Rope. Vă pirmininche, aš čia esu, gerbėjau Aici sunt așezat, stimată doamnă comisar desemnat lângă frontiera europeană, o centrală nucleară este în curs de construcție în Belarus cu fonduri rusești. Încalcă toate convențiile internaționale și Belarusul ignoră testele de stres ale Uniunii Europene și rezultatele acestora pentru că aceste teste au identificat probleme reale în structura centralei care trebuie să fie rezolvate înainte de deschiderea acestei centrale, de punerea în funcțiune. Belarus încearcă să opereze o centrală care are defecte majore. Ce măsuri concrete veți lua în calitate de nou comisar pentru a evita o nouă catastrofă a la Cernobâl la granița Uniunii Europene. Testele de securitate la Cernobâl s-au făcut după ce a început să opereze reactorul. Mulțumesc, domnule Robe pentru întrebare. Procesul de construcție a acestei centrale este o problemă politică foarte importantă pentru toți lituanienii și uh, știm că este foarte aproape de capitala dumneavoastră. Ce putem face uh, cu noile centrale nucleare construite în state terțe? Ei bine, putem oferi asistență pentru ca construcția și mentenanța să se facă la cele mai înalte standarde de securitate. Uh, de asemenea, putem să le oferim asistență financiară acestor um, locații pentru ca procedurile să fie respectate. Și de asemenea putem insista ca toate testele de rezistență și rezultatele lor să fie luate foarte în serios. Această centrală Ostroveț, centrală nucleară, va oferi uh, va, va beneficia de îndrumări pentru respectarea tuturor cerințelor de securitate la cele mai înalte standarde de securitate. În același timp, Uniunea Europeană va oferi susținere și Lituaniei pentru a putea face față unei posibile situații de urgență. Vă mulțumesc! O întrebare suplimentară, domnule Rope? Mulțumesc pentru răspuns. Doream uh, unul mai uh, precis, dar este suficient. Este un secret uh, public faptul că centrala nucleară din Belarus va genera electricitate pentru piața europeană. Lituania este foarte aproape de această centrală și deja a declarat că nu uh, va accepta energie de la această centrală pentru că nu sunt întrunite cerințele de securitate. Ce se va întâmpla cu celelalte state membre? Uh, ce se întâmplă cu alte state vecine? Ce va face Estonia? Nu cumva veți importa această electricitate ieftină? Veți lua vreo măsură pe viitor pentru a se asigura o interdicție la importul de electricitate care, nu, care este produsă fără respectarea standardelor de securitate? Vă mulțumesc. Doamna Simpson? Mulțumesc, domnule Rope. Așa cum știți prea bine, Estonia, Lituania și Lituania sunt uh, împreună uh, în uh, aceeași politică energetică. Am o bună cooperare cu Ministrul Energiei din țara dumneavoastră acum. Suntem încă din zona Belarus, uh, Estonia, Lituania, um, Letonia. Procesul de sincronizare va dura până în 2025. Deci, uh, perspectivele sunt pozitive. Există problema electricității și comerțului transfrontalier cu electricitate. Nu e vorba doar de centralele nucleare, ci de centrale pe cărbun care nu plătesc pentru emisiile de carbon și care au, prin urmare, avantaje competitive față de centralele europene. Trebuie să fim foarte atenți la modul în care ați, această concurență ne influențează piețele. Mulțumesc! Mulțumesc mult Borchia de la IDE, are cuvântul, ITRE. Mulțumesc! E clar că trebuie să respectăm uh, obiectivele care au fost stabilite. Totuși, în calitate de comisar desemnat, în timp ce gazele sunt uh, în continuare importante în viața cetățenilor europeni, se pare că nu sunt uh, regulamente foarte clare în ceea ce privește integrarea pieței gazelor în Europa. State membre precum Italia depind în continuare de importuri energetice, nu doar din țări terțe, ci și din alte state membre, iar costurile ridicate ale acestei energii importate afectează capacitățile de competitivitate a IMM-urilor față de alte companii europene care se pot baza pe niște prețuri naționale mai scăzute. Care sunt planurile dumneavoastră pentru a asigura ca politicile naționale în domeniul gazelor la statele membre să nu încalce regulile concurenței? Doamna Simpson. Mulțumesc pentru această întrebare. există acorduri la nivel european. pentru a deschide piețele noastre în vederea unui comerț transfrontalier și unor schimburi transfrontaliere. Iar pachetul pentru energie curată ne arată care ar fi calea de urmat în ceea ce privește restricțiile de pe piața energiei. Știu că sunt așteptări foarte clare uh, ca anumite elemente uh, de pe piața energiei să țină cont de problema costurilor și cred că și aici uh, consumatorii ar trebui să fie capacități așa cum se întâmplă, de exemplu, pe piața electricității, unde există astfel de drepturi asigurate consumatorilor. Mulțumesc! Tranziția economică va avea un impact social și economic, nu doar în anumite regiuni, ci și în anumite state membre. Vreau să vă întreb dacă Comisia va veni cu instrumente de susținere pentru această perioadă de tranziție națională sau dacă va oferi susținere pe anumite domenii specifice. Ați vorbit și despre infrastructura gazelor care ar trebui întărită. Cum interpretați decizia Băncii Europene de Investiție de a bloca orice finanțare pentru proiectele de infrastructură de gaz până în la sfârșitul anului 2020. Considerați că uh, piața energetică a gazelor va fi uh, durabilă pentru a avea asigurată finanțarea din partea BEI? Mulțumesc! Sunt mai multe proiecte de infrastructură care sunt finanțate prin fondurile CEF. Unele dintre ele au și cofinanțare din partea BEI. Sper că Banca Europeană de Investiții va avea o politică de împrumuturi în conformitate cu uh, politica energetică UE. M-ați întrebat uh, ce vom face în legătură cu tranziția și impactul său la nivel social. Bineînțeles, vom oferi susținere și dacă vorbim, de exemplu, despre mașini, aproape uh, despre gaze, mă scuzați, cam jumătate din sistemele de încălzire sunt pe bază de gaze și aici eficiența energetică este un instrument foarte important pentru a scădea prețurile pentru uh, consumatorii uh, finali. Vom avea uh, proiecte de renovare, de asemenea, a parcului imobiliar, nu doar în unele țări, ci în întreaga Europa, și în special pentru uh, clădirile de apartamente, astfel încât să se facă economii de energie și uh, economii de costuri, bineînțeles. Mulțumesc, doamna Stergrud, din partea ICR. Um, <clears throat> Madam Chair. Doamnă președinte, doamnă comisar desemnat, doamnă Simpson, vă rog să mă iertați că am o voce mai uh, răgușită, sunt răcită. Uh, sunt nou în Parlament, dar uh, am lucrat în sectorul privat, în industria energetică. Am lucrat mulți ani cu investiții energetice, analize, comportamentele consumatorilor și așa mai departe. Și când am citit uh, răspunsurile dumneavoastră și scrisoarea de misiune, spune că Trebuie să vă asigurați că europenii au acces la energie curată, accesibilă și sigură. Eu cred că aceste obiective, de fapt, sunt contradictorii și greu de atins și va trebui să stabiliți priorități. Ați răspuns deja de foarte multe, la foarte multe întrebări pe acest subiect. Aș vrea să vă pun o întrebare diferită. Fiind femeie din domeniul industriei energetice, citesc că cota femeilor este de 32%, 22% în gaz, în industria gazului și 32% în energiile regenerabile. Și dumneavoastră doriți să îmbunătățiți situația. Puteți să ne spuneți de ce este așa și de ce considerați că este o problemă că este așa? Vă rog. Thank you. Um, just a short comment about... Uh... Mulțumesc. Un uh, scurt comentariu despre faptul că energia accesibilă, sigură și curată sunt obiective contradictorii. Eu cred că se poate obține așa ceva, pentru că energia regenerabilă vine din surse locale și știu că acolo unde am locuit eu se pot obține de la hidrocentrale surse, se poate obține energie sigură și foarte ieftină, iar uh, în legătură cu rolul femeilor în sectorul energetic, eu cred că în fiecare sector ar trebui să eliminăm barierele dacă există. Aici avem un exemplu foarte bun uh, faptului că în sectorul tradițional energetic Diferența dintre femei și bărbați e destul de clară, însă în sectorul energiilor curate există tehnologiile um, noi, cercetare, inovare, toate aceste componente care permit uh, implicarea mai multor uh, permit implicarea celor două sexe și mi se pare bine în general și de aceea situația este așa pentru regenerabile. Întrebarea suplimentară, vă rog. Dacă toată lumea ar avea acces la centrale și la hidrocentrale ar fi mai simplu, desigur, n-ar trebui să stabilim priorități. Însă întrebarea este de ce considerați că este o problemă și ce ați considera că este un uh, număr uh, pozitiv. Dacă 22 e prea puțin, 22% femei, care ar fi o cifră cu care v-ați uh, mulțumi? Doamna Simpson. Nu stabilesc genul acesta de obiective. Dacă vorbim despre cifre pentru viitor, eu cred că pentru noi toți este important uh, cât de multe locuri de muncă noi vom crea. Pentru că țintele noastre de neutralitate climatică trebuie să definească și ce gen de joburi vom crea. Sunt uh, locuri de muncă noi, iar în această perspectivă eu cred că funcții în, uh, în industrie, de exemplu, dar și locuri de muncă în cercetare și în inovare sunt la fel de potrivite pentru ambele genuri. Genul acesta de locuri de muncă noi vor fi create dacă Europa rămâne în poziție de lider – pentru ca să își atingă neutralitatea climatică și cred că trebuie să ținem cont de acest uh, aspect pozitiv. Mulțumesc! Iar acum domnul Kelly de la PP. Okay. Eh, good morning, Madam Simpson. Bună dimineața, doamnă Simpson. Sper că vă simțiți bine în acest uh, scaun uh, a la Graham Norton. Uh, Ați uh, spus și aveți dreptate că Parlamentul uh, a jucat uh, un rol foarte important în stabilirea obiectivului de 32% pentru regenerabile. Ca raportor ne-am luptat, știu cât de mult am luptat pentru a, atinge acest, pentru a obține acest obiectiv. Acum eh, Estonia dorește să aibă 42% pentru 2030. Până și verzii cred că sunt impresionați. Unul dintre aspectele cheie ale noi, ale directivei eh, privind regenerabile a fost preluarea controlului utilizării energetice de către eh, cetățeni și participarea la sistemul de certificate de carbon. Ce măsuri veți lua pentru uh, ca piața energetică să devină mai decentralizată, mai aproape de nivelul local și cum veți stimula cetățenii și, cetă- și comunitățile pentru a uh, schimba modelul de consum, trecând la regenerabile și, și devenind principalii beneficiari ai tranziției energetice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Simpson! Mulțumesc pentru această um, întrebare. Într-adevăr, uh, acesta a fost parte dintr-un uh, plan de implicare a cât mai multor cetățeni în uh, producerea de energie regenerabilă. A fost foarte util faptul că au scăzut prețurile la panourile solare. erau, sunt de 5 ori mai ieftine uh, decât erau acum 10 uh, ani. Din perspectiva estoniană pot să vă spun că am adoptat uh, o lege care permite microproducătorilor acces foarte uh, ușor la piață. Se numește sistemul plug and play, bag în priză și uh, dă drumul. Astfel, uh, producătorii uh, de energie mici, care au câteva panouri solare, pot participa la rețea uh, operatorii sistemului de distribuție, la început s-au arătat îngrijorați, însă sistemul funcționează acum foarte bine, piața este foarte deschisă și uh, se poate pentru că avem un centru, o platformă de date care la care au acces atât consumatorii cât și producătorii de energie. Aceste moduri foarte la îndemână și comode uh, de uh, punere la dispoziție a energiei produse de microproducători ne ajută să atingem obiectivele de regenerabile. Mulțumesc! Mulțumesc, o întrebare suplimentară? Mulțumesc foarte mult, doamnă Simpson, pentru uh, răspunsul dumneavoastră foarte interesant. Uh, vă consider foarte rațională și foarte practică. Uh, se spune adesea că Uniunea Europeană este prea birocratică. Cum vă ve, cum uh, veți garanta că nu se adaugă mai multă uh, complexitate uh, pentru IMM-uri și pentru autoritățile publice prin noile acte legislative create de dumneavoastră? Mulțumesc. Doamna Simpson? Pachetul energiei curate ne oferă un cadru și noi trebuie să implementăm, să-l implementăm folosind instrumentele de care dispunem, permițând tuturor microproducătorilor să își pună pe piață energia. În același timp, există și alte aspecte. În domeniul eficienței energetice, toate clădirile trebuie să fie eficiente energetic, dar trebuie să și producă eh, singure o parte din eh, energia pe care o vor consuma. Există deja instrumente, iar statele membre trebuie doar să le implementeze și să le facă accesibile pentru toate părțile interesate. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Pecarinen de la Renew. arvoisa pu- excuse me, in Finnish, please. Mulțumesc. Voi vorbi în finlandeză. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să urez succes noi comisii. Am multă încredere în dumneavoastră și în uh, reușita pe care o veți avea în acest mandat. Planurile pentru eficiență energetică ne-ar putea permite să ajungem la o reducere a emisiilor de 40% până în 2030. Totuși, aceasta rămâne în continuare departe de acel obiectiv de 50 sau 55%, așa că vreau să vă întreb uh, unde ar trebui să ne centrăm pe viitor în acțiunile noastre, pe sistemul de comerț cu emisii sau în uh, partajarea poverilor. Vreau să vă întreb și care este părerea dumneavoastră în legătură cu bioenergia, care este extrem de importantă pentru noi, pentru finlandezi, uh, printre sursele de energie regenerabilă. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră și uh, chiar aș fi vrut să vă răspund în estoniană pentru a folosi oportunitatea pe care o am de a vorbi limba mea maternă, pentru că nimeni nu mi-a adresat întrebări în estoniană, din Estonia, dar uh, oricum cred că este mai convenient să continui în engleză. M-ați întrebat cum putem atinge un obiectiv mai ridicat de reducerea gazelor cu efect de seră acum uh, vom ajunge la un procentaj mai sporit. Cred că sectorul energetic va avea un rol important de jucat, uh, pentru că 75% din gazele cu efect de seră vin practic din uh, producția sau consumul de energie, însă mai sunt și alte sectoare de activitate care vor trebui să coopereze în acest sens va fi o temă prioritară pentru viitoarea comisie. Chiar și structura noii comisii, uh, pe lângă vicepreședintele responsabil de acel New Green Deal, uh, eu voi lucra, bineînțeles, alături de el și alți comisari care sunt responsabili cu energie, transport, mediu, uh, dezvoltare rurală și sănătate, care vom, vor lucra toți împreună și aceasta arată că avem un obiectiv comun. Știu că vicepreședintele, domnul Timmermans, va vedea în ce măsură se poate extinde sistemul actual al ETS. Avem sectoare de activitate, construcții, transporturi care nu sunt incluse la ora actuală și care ar avea un rol important de jucat. Din punctul meu de vedere, uh, cred că este esențial să ajungem la o integrare inteligentă pentru a coopera îndeaproape între diversele sectoare de activitate și pentru a uh, scădea amprenta ecologică pentru sectoare precum industrie, transporturi, uh, sectorul construcțiilor, al încălzirii și al răcirii. Mulțumesc! Întrebare suplimentară? Tehnologiile de uh, capturare și stocare a carbonului nu s-au dezvoltat așa cum ne-am fi așteptat. O posibilitate ar fi aceea de decarbonizare a carbonului și anume producerea de combustibil uh, sintetic uh, din dioxidul de carbon prin utilizarea electricității și știm că stocarea electricității este dificilă. Însă dacă avem o supraproducție, am putea transforma dioxidul de carbon în metan, care să fie stocat. Așa că vreau să vă întreb dacă doriți să promovați astfel de proiecte ambițioase de decarbonizare. Vă rog. Mulțumesc, domnule Pecarinel, și Vă mulțumesc chiar că ați adus în discuție această tehnologie CCS de captare și stocare a carbonului, pentru că aceasta va fi în mod clar o soluție tehnologică, un mecanism pe care îl putem utiliza pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică până în 2050. La ora actuală nu avem astfel de proiecte la nivelul UE, însă Există proiecte similare în lume și știu că proiectul uh, cel mai bun pe care îl avem la nivel uh, experimental este cel din portul de la Rotterdam, cu o posibilitate de stocare a carbonului offshore și dacă acest proiect va găsi finanțare, uh, ar putea fi disponibil până în anul 2023. Motivul pentru care nu avem la ora actuală astfel de proiecte este, în primul rând, nivelul scăzut de conștientizare a publicului și, bineînțeles, îndoierile legate de astfel de proiecte de stocare a carbonului. și uh, obiectivele care s-au schimbat. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Coreu. Good morning, Madam Simpson. Mulțumesc, bună dimineața, doamnă Simpson. Dumneavoastră, în calitate de comisar desemnat pentru energie, vă confruntați cu multe provocări uh, veți avea presiunea industriei cu privire la intensitatea energetică, pentru că 14% din, uh, din emisiile de dioxid de carbon vin din această industrie. Apoi uh, avem și uh, o nevoie de restructurare și a, a clădirilor care în continuare este foarte înceată în Europa. Dumneavoastră ați spus că vreți mai mult, să luați mai multe măsuri pentru a atinge aceste provocări. Uh, cum ar fi folosirea economiei uh, circulare și uh, restructurarea clădirilor. Aș vrea să vă pun o întrebare foarte importantă pentru mine despre comunitatea energetică, pentru că există în aceasta un fel de democratizare a energiei în care cetățenii au devenit actori, protagoniști și nu mai sunt doar consumatori, cu multe avantaje pentru mediu. Și vreau să vă întreb ce vreți să faceți pentru a vă asigura că un concept ca acesta să fie bine primit și bine implementat. Doamne Simpson, mulțumesc. Am primit mai multe întrebări, de fapt, o să încep de la început. În ceea ce privește termoficarea și reabilitarea clădirilor, cred că aici avem de-a face cu unul din obstacolele cele mai importante. Trebuie să avem o eficiență energetică mai bună în termoficare. Putem să o facem în mai multe feluri, printr-o cogenerare eficientă, dacă putem uh, folosi electricitatea și căldura reziduală, atunci deja 25% din energie care se poate refolosi este garantată. 10%, îmi cer scuze. Apoi o altă variantă ar fi o bună integrare între sectoare, o cuplare a sectoarelor, cum se numește ea. Noi uh, inovări pentru pompe de căldură, de exemplu. Toate acestea pot să scadă costurile termoficării, dar cea mai importantă parte ar putea veni de la renovarea clădirilor, într-adevăr. Cam 75% uh, din uh, parcul de clădiri uh, de apartamente nu sunt eficiente din punct de vedere energetic și au nevoie de renovare. Unele clădiri construite în anii 80, dacă le comparăm cu clădirile care sunt construite astăzi, vedem că cele din 80 consumă de două ori mai multă energie decât cele noi. Deci economiile ar fi foarte vizibile. În același timp, nu avem de, suficiente fonduri pentru renovarea parcului de clădiri uh, mai repede. Deci ce putem face? Putem în primul rând să facem un schimb de bune practici. În unele state membre s-au descoperit uh, moduri inteligente de a atrage investițiile private care sunt foarte utile și pentru alte țări. Mulțumesc! Domnule Cora, o întrebare suplimentară. Da, știu că am pus foarte multe întrebări în prima întrebare. O să folosesc și întrebarea suplimentară pentru ca să vă rog să îmi răspundeți la a doua întrebare, mai ales cea legată de comunitățile energetice, când am vorbit despre democratizarea sectorului energetic. Mă refer aici la șansa pe care o avem de a folosi cetățenii și ca actori și ca consumatori și să nu implicăm numai în această tranziție actorii mari. Vreau să știu dacă vreți să vă folosiți direcțiile generale pe care le veți conduce pentru a stimula o democratizare a energiei în Europa. Doamnă Simpson. Da, mulțumesc pentru întrebare. Directiva cu privire la energiile regenerabile ne dă deja aceste instrumente la îndemână, în care consumatorii pot deveni producători, pot consuma, pot stoca, pot vinde energie. Iar aceasta implică și o mare parte din populație care trăiește în apartamente. Vorbiți aici de microproducție și dumneavoastră chiar ați putut spune prosumatori, de la consumatori care produc. Avem nevoie însă și să atingem obiectivele climatice și să-i tragem pe cetățeni cu noi în această luptă. Dar pentru aceasta trebuie să le arătăm consumatorilor că ei beneficiază de tranziție, și trebuie să și folosim inovările. Aceasta se poate face, de exemplu, în reabilitarea clădirilor. Inovarea poate să însemne plasarea de panouri solare, o mai bună izolare a clădirilor și toate acestea pe bază de energie regenerabilă. Mulțumesc. Domnul González Casares, de la SCD. Thank you. Thank you, Mr. Simpson. Mulțumesc, domnule Simpson pentru că ați menționat um, Galicia la început. Voi trece la limba spaniolă acum. Avem un obiectiv interconectare de 15% pentru 2030. Interconectarea îmbunătățește transferul regenerabilor de la un loc la altul, însă, de exemplu, în peninsula iberică, interconectarea cu restul Europei este la nivel de 2,8%. De aceea, dacă avem ca obiectiv 15% și în anumite puncte suntem la 2,8%, e clar că acest obiectiv este foarte dificil de mm, atins în ziua de azi. Ce măsuri concrete și ce calendare aveți în vedere pentru a garanta îndeplinirea obiectivului de 15% pentru toată Uniunea până în 2030? Ce veți face în acest sens la nivelul Comisiei? Uh, După ce ați dat atâtea răspunsuri uh, referitoare la gaz um, și după chestiunile care au rămas neclare din punctul meu de vedere, considerați că uh, gazul natural lichefiat este compatibil cu acordul de la Paris? Doamna Simpson. Mulțumesc, uh, domnule González Casares. Ați adus în discuție un subiect foarte important, cel al interconectării. obiectivul de 10% deja a fost amânat odată. Acum uh, am crescut uh, obiectivul pentru 2020 la 15%. Ce putem face? Putem promova cooperarea regională și putem finanța acele verigi lipsă pentru că asta se petrece acum. Peninsula Iberică va fi conectată prin Golful Biscaya, finanțat uh, prin facilitatea Conectarea Europei. Nu este suficient, aveți uh, nevoie de interconectare, înțeleg prea bine acest lucru pentru că regiunile care nu fac parte din centrul Europei au nevoie de o conectare foarte bună pentru piața lor de electricitate. Cred că golful Biscaya și acel uh, legătura de acolo reprezintă un foarte bun început. Întrebarea despre gazul natural lichefiat și dacă el ne va fi util pentru atingerea obiectivelor de neutralitate climatică pe termen lung. Dacă dorim neutralitate climatică, trebuie să uh, Um, ne străduim să promovăm hidrogenul și gaze care au uh, emise, emisii reduse, um, de asemenea biogaz. Și dacă creăm uh, rețele, trebuie să ținem cont de faptul că după 2030 aceste rețele trebuie să fie pregătite pentru viitor. Trebuie să facem multă cercetare în domeniul hidrogenului. Vă mulțumesc! Aveți o întrebare suplimentară? Mulțumesc pentru răspunsuri. Uh, tot pe tema interconectării doream să fiu mai concret. Avem dificultăți în uh, realizarea obiectivelor de interconectare um, există posibilitatea ca anumite state să nu mizeze pe interconectare. Întrebarea mea este dacă Comisia va lua măsuri în legătură cu statele membre care uh, îngreunează progresul interconectării? Doamnă Simpson, desigur, aceste obiective pentru interconectare sunt negociate la nivel european și sunt obiective ce trebuie atinse de toate statele membre. Nu doar 15% până în 2030, sunt și obiective pentru uh, acea parte a interconectării care trebuie să fie deschisă pe piață. Dacă există un regulament la nivel european, toate statele membre uh, trebuie să uh, încerce să le atingă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Weiss de la PPE. Mulțumesc. med nomineringen og tak for dine svar. Mulțumesc, în primul rând felicitări pentru numirea dumneavoastră. Sunt chiar aici, în fața dumneavoastră. Aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu o mai mare eficiență energetică pentru clădiri. Din câte am înțeles din răspunsul pe care l-ați dat domnului Kelly, avem instrumentele necesare, însă problema este implementarea lor în statele membre. În scrisoarea de misiune a doamnei von der Leyen, vi se cere să accelerați performanța energetică a clădirilor. Uh, îndrumarul pentru aceasta a fost adoptat chiar anul trecut și se includ acolo o serie de cerințe și anume utilizarea energiei uh, în mod eficient la nivelul clădirilor până în 2000 25 toate clădirile ar trebui să fie eficiente din punct de vedere energetic și neutre din punct de vedere al carbonului. Și vreau să vă întreb cum puteți uh, îmbunătăți uh, această situație și dacă veți uh, revizui în sfârșit această directivă. Doamna Simpson. Primul instrument pe care l-am la dispoziție pentru a monitoriza eficiența energetică și uh, gradul de renovare sunt planurile naționale energetice și climatice. Vom vedea la nivelul acestor planuri care sunt obiectivele naționale pentru fiecare stat membru și asta până la sfârșitul anului. Știu că sunt îngrijorări, uh, Uh, probabil nu toată lumea va atinge obiectivele, dar mai avem trei luni de negociere la dispoziție cu statele membre pentru a le da consilierea necesară și pentru a vedea și ce fel de susținere financiară ar putea obține. Sunt mai multe modalități de susținere a unor astfel de acțiuni. În primul rând, prin fonduri cel mai bun fond ar fi acela al uh, facilității de interconectare europeană și aceasta ar putea spori rata de renovare a clădirilor. Însă partea principală a fondurilor va trebui să vină din partea sectorului privat. Avem nevoie de împrumuturi disponibile și la nivel local e nevoie de legislație care să permită, de exemplu, clădirilor de apartamente să primească astfel de împrumuturi atunci când e vorba de multiproprietate. Și aici ar putea, fi, ar putea apărea dificultăți uh, legale pentru a avea astfel de împrumuturi. De aceea vom întreține o cooperare bună cu statele membre pentru a oferi împrumuturile necesare pe lângă planurile actuale. Mulțumesc! Întrebare suplimentară, doamna Weiss? Mulțumesc. Clădirile care au rata cea mai scăzută de eficiență energetică sunt uh, clădirile sociale. O bună seamă din aceste clădiri ar trebui pur și simplu distruse. Așa că vreau să vă întreb uh, cum uh, ați, v-ați gândit la o eventuală dezafectare treptată a acestor clădiri și cum îi putem face pe cetățeni să aibă clădiri mai bune. Mi-aș dori niște propuneri concrete în acest domeniu. Mulțumesc. Doamnă Simpson, mulțumesc pentru o întrebare. Tocmai acest obiectiv al nostru de renovare a clădirilor ineficiente energetic, pe care îl avem acum, este important unele din aceste clădiri, de exemplu, nu oferă temperatura necesară pe perioada iernii, tocmai din cauza ineficienței și uh, de multe ori uh, uh, se pune problema renovărilor. Știu că patru state membre au prezentat deja niște planuri naționale prin care vor face investiții pentru clădirile sociale. pentru că în principal chiriașii de acolo sunt cei afectați de problema prețurilor și aceasta este o soluție pe care am putea o utiliza. Însă se speră ca după renovare prețurile la încălzire să scadă și să se ajungă la temperaturi confortabile în apartamente. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Rego, din partea GUE, vă rog. Senora Simpson, me voi mut... Doamna Simpson, pot să vă spun că plec de aici mult mai îngrijorată decât am venit, mai ales uh, în ceea ce privește urgența de climă și nevoile de schimbare profundă a politicilor energetice în Europa și mi se pare că dumneavoastră nu sunteți dispusă să faceți prea mult. Vă reamintesc un singur lucru. Uh, doar câteva mari companii uh, domină toată piața și impun propriul lor model de distribuție și comercializare. Consecințele sunt foarte clare. 50 de milioane de europeni care suferă de pe urma sărăciei energetice, nu există un control democratic pe piață și, bineînțeles, politicieni care ajung aici în instituții din lumea afacerilor pentru a susține interesele lor. Dumneavoastră uh, nu ne propuneți o soluție pentru criza climatică, ne propuneți același lucru, o tranziție pentru a salva marile companii. Așa că vreau să vă întreb dacă sunteți dispusă să vă luați un angajament uh, pentru a impune măsuri adevărate și pentru a transforma modelul energetic european într-unul echitabil și durabil și dacă puteți veni cu propuneri concrete. Mulțumesc! Doamna Simpson. Mulțumesc pentru întrebări. Pot să vă confirm că actuala comisie va fi foarte angajată pentru atingerea obiectivelor de climă și asta nu doar la nivelul portofoliului meu de energie. Este un angajament pe care și l-a luat președintele ales al comisiei și este practic principala prioritate pe care dânsa a identificat-o va fi și principala responsabilitate a vicepreședintelui Timmermans, care este responsabil pentru acel nou acord verde. Vom avea, deci, uh, o legislație în domeniul climei și un plan de acțiune clar. Însă răspunsul meu, în calitate de comisar pentru energie, este acela de a oferi planurile necesare pentru a atinge obiectivele noastre. Pentru că Securitatea energetică este importantă. De asemenea, ne dorim prețuri abordabile pentru consumatori și ne dorim o industrie competitivă față de alte regiuni ale lumii. Una din responsabilitățile mele va fi și aceea de a spori dialogurile pe tema energiei. Va trebui să motivăm uh, partenerii noștri pentru ca fiecare să-și îndeplinească sarcinile care îi corespund. Acestea sunt instrumentele de care eu dispun și, bineînțeles, voi coopera îndeaproape cu statele membre, voi încerca să îi fac să-și sporească obiectivele stabilite, voi coopera cu toți comisarii responsabili, inclusiv cei pentru finanțare, pentru a explica uh, Uh, și a rezolva problema eficienței energetice care uh, prezintă lacune de finanțare la momentul acesta, de asemenea e nevoie de fonduri și pentru cercetare și inovare. Iată, toate aceste angajamente mi le iau încă de pe acum, însă cel mai important obiectiv este acela până în 2050 să devenim primul continent neutru din punct de vedere al climei. Întrebare suplimentară. Se pare că vă contraziceți în termeni, așa că am să fiu mai directă, mai clară. Problema se pune uh, atunci când e vorba de relația între modelul energetic și schimbarea climatică, pentru că energia se află uh, pe puține mâini care au profitat de politicile energetice ale UE pentru a face afaceri și care au lăsat în urmă foarte multe emisii și ne-au pus în pericol întreaga planetă așa că a sosit momentul să elaborăm un plan de urgență și să ne asumăm rolul care ne revine. Și asta are de-a face și cu schimbarea modelului energetic, și anume eficiență, control democratic și reducerea producției și a consumului. Așa că reformulez întrebarea mea. De ce parte stați dumneavoastră? De partea Enel, Iberdrola, E.ON, și toate celelalte mari companii sau de partea celor care luptăm pentru a garanta o planetă care să supraviețuiască și în anii următori. Mulțumesc! Doamna Simpson. Mulțumesc. În politica noastră energetică, consumatorii de energie vor avea un rol important sarcina mea va fi aceea de a oferi energie la prețuri abordabile și asta o putem face printr-o diversificare a surselor de energie. De asemenea, printr-o politică prin care rețelele de energie să fie interconectate pentru asigurarea unei mai mari transparențe și prin investiții care să ne permită o modernizare a rețelelor pentru a construi mai multe interconectări și pentru a face față verigilor lipsă vom avea de beneficiat de pe urma unei cooperări mai strânse la nivel regional, la început, iar după aceea la nivelul pieții interne. Aceasta ne va aduce prețuri mai competitive în beneficiul consumatorilor. Ne putem atinge obiectivele doar dacă există susținere publică și acceptare publică o avem la momentul acesta și uh, va rămâne în picioare dacă oamenii își vor da seama că aceasta va veni în mână în mână și cu prețuri competitive. Mulțumesc, doamna Griffin. Mulțumesc. În ultimul mandat, combaterea sărăciei energetice a fost introdusă pentru prima dată în legislația europeană. Peste 50 de milioane de gospodării nu pot să-și plătească facturile la energie și în 2019 să trebuiască să alegi între să mănânci, să te încălzești sau să-ți răcești casele. În această situație sunt mulți persoane care sunt bolnave cronic, persoane în vârstă, mor din cauza căldurii pentru că nu pot să-și permită să plătească aerul condiționat. Planurile pentru eficiența energetică înaintate de statele membre nu sunt suficiente. Cum doriți să aplicați planurile naționale uh, și cum doriți să, vă, să garantați că uh, toți actorii sunt implicați cum trebuie? Ce doriți să cereți ca uh, practică concretă din partea statelor membre pentru ca să vă asigurați că cele mai înalte standarde energetice sunt atinse pentru că e vorba de oameni în inima acestei politici energetice. Mulțumesc! Doamnă Simpson, mulțumesc! Pot să vă asigur că raportul pe care l-a întocmit Comisia în mandatul anterior a stabilit un exemplu foarte bun a ceea ce trebuie să așteptăm de la statele membre și de la regiuni. Aceasta va fi parte și din Planul Energetic și Climatic Național Integrat. Ce facem cu acei oameni care nu își pot plăti facturile de încălzire, de răcire sau care pur și simplu nu își pot plăti lumina. Până acum avem un proiect de plan. Să vedem ce se va regăsi în planurile finale până la sfârșitul anului. Dar evaluarea lor va fi parte din raportul anual final. Există și ideea că stat, fiecare stat membru poate să își definească în felul în care dorește măsurile iar uh, definiția măsurilor de succes vor fi de asemenea date de statele membre și vom vedea cum sunt acoperite soluțiile la nivelul UE. Mulțumesc, mă bucur să aud că vreți să dați o definiție a sărăciei energetice la nivel uh, național. Dar vreau să știu uh, cum se îmbunătățesc aceste proiecte de planuri, pentru că până acum unele sunt insuficiente, unele sunt uh, destul de bune. Cum vreți să implicați expertiza actorilor în domeniul climatic în aceste planuri? Care sunt resursele? Care este asistența pe care vreți să o acordați? Și o întrebare politică. Eu cred că energia nu este un bun ca toate celelalte, este un drept social de bază. În calitate de comisar desemnat pentru energie, responsabilă cu 500 de milioane de cetățeni în domeniul energetic, ce părere aveți dumneavoastră de această definiție? Doamnă Simpson? Sunt de acord cu dumneavoastră. că energia duce la incluziune socială. Și este un serviciu necesar. Când vorbim despre energie, nu vorbim despre ea ca un bun, vorbim și despre taxe, despre tarife, despre tot ceea ce implică, care ar trebui să fie în atenția noastră. Ce putem face concret pentru acele persoane care nu pot să-și plătească facturile pentru energie? Putem să producem o bază mai eficientă pentru ca să garantăm capacitatea fiecăruia de a participa la acest uh, serviciu, dar nu de azi pe mâine. Desigur că vom avea nevoie și de tehnologii uh, care să coboare prețurile la încălzire. Spuneam că renovarea clădirilor va juca un rol foarte important aici. Mulțumesc! Um, thank you. Um, now is, uh... Mulțumesc! Iar acum, doamna Paulus de la Versi. Simpson for being here. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, uh, doamnă Simpson, că sunteți lângă noi astăzi. Voi continua în germană. Am constatat că ne aflăm pe drumul către o energie neutră, dar că suntem uh, mai degrabă mai puțin angajați față de gaz. Și mă bucur că în răspunsurile dumneavoastră ați spus că eficiența energetică mai întâi uh, trebuie să fie aplicabilă la toate resursele. În scenariile care se vehiculează, gazul este supraestimat și aș fi vrut să știu de la dumneavoastră dacă veți garanta că investițiile din partea Băncii Europene de Investiții sau pentru proiectele de interes general, dacă acestea vor respecta principiul eficiența energetică mai întâi pentru ca să nu avem o problemă în aprovizionarea cu energie mai ales când e vorba că să ne bazăm pe energia fosilă și ca să putem investi cu adevărat într-o lume neutră din punct de vedere climatic. Pentru aceasta e nevoie de o evaluare a cererii și este nevoie de o aplicare a acestui principiu a eficienței pe primul loc. Simpson. Thank you for question. Doamnă Simpson, mulțumesc pentru întrebare. În legătură cu investițiile care vor veni din diferite surse, dar una dintre surse va fi Banca Europeană de Investiții și o parte din uh, resurse vor veni din Banca pentru Climă. Aceste investiții trebuie să fie armonizate cu țintele noastre în domeniul climatic. Este clar că neutralitatea climatică trebuie să fie o prioritate și să acorde la rândul său prioritatea celor proiecte care investesc în energii regenerabile, în eficiență energetică și în rețele. Pentru ca să putem să ne atingem obiectivele, avem nevoie de conexiuni mai bune. Iată de ce investițiile în rețele joacă un rol important aici. Dacă vorbim despre finanțare din partea CEF, trebuie să vedem că pe viitor vom avea din ce în ce mai puține proiecte bazate pe gaz și din ce în ce mai multe bazate pe energie regenerabilă și pe uh, interconectare în domeniul electricității. iar comisia aceasta va oferi o listă, într-adevăr, a proiectelor prioritare și vor fi mai puține proiecte bazate pe gaz în această listă. Întrebare suplimentară. Mulțumesc. Dumneavoastră ați vorbit de Banca pentru Climă și ați vorbit și de obiectivele climatice. Atunci vreau să vă pun o întrebare cu privire la strategia despre metan. Metanul se estimează, conform ONFCCC, că este responsabil de 25 până la 30% din poluare, practic, pentru că acesta se păstrează în atmosferă timp de 12 ani, dar potențialul gazelor, efecte de, al gazelor cu efecte de seră este mult mai mare decât uh, în, alt, uh, în cazul altui substanțe, este foarte grav ce se întâmplă. Ați spus că avem nevoie de diversificare a producătorilor, a celor care livrează, care aprovizionează cu energie. Ce facem pentru ca să combatem totuși problemele care vin din partea metanului, pentru că 10% este procentul pentru care, de care este vinovat metanul și vreau să știu care sunt măsurile alternative pe care le-ați prevăzut. Doamna Simpson. Este adevărat că scurgerile de metan sunt o problemă pe care o avem mai ales în Europa. Suntem chiar pe o poziție mult mai slabă decât partenerii noștri și putem, putem învăța din experiențele lor. Vom avea inițiative în domeniul metanului și a scurgerilor de metan iar membrii din Parlamentul European vor fi implicați foarte îndeaproape în elaborarea acestor strategii. Uh, thank you. Next. Mulțumesc. Iar acum doamna Cerech de la Renew. Thank you. President-elect von der Leyen emphasized her Președinta aleasă von der Leyen uh, a spus că vrea să fie un comisar geopolitic și uh, cu greu există alt domeniu cu mai multe implicații geopolitice decât energia. Mă bucur că ați fost nominalizată um, da, pentru acest portofoliu, pentru că știu că considerați că Europa este mai unită uh, prin statele membre um, și că doriți să avem o Europa mai verde și mai eficientă energetic. Sunt planuri energetice uh, naționale, însă nu toate sunt uh, la standarde. Uh, anumite state membre consideră că tranziția are o povară economică prea mare, ceea ce ne pune în pericol atingerea obiectivelor pentru neutralitate a carbonului. Mai multe state ar trebui să urmeze exemplul Estoniei în respectarea acestor obiective. Ce măsuri sunt necesare pentru a încuraja statele membre codașe să-și uh, revizuiască obiectivele naționale în ceea ce privește planurile naționale uh, de performanță energetică și, în general, în domeniul energiei? Mulțumesc, doamna Simpson. Catalin, mulțumesc că uh, îmi dai vești uh, bune. Eu nu știam ultimele vești uh, pentru că nu sunt conectată la internet, dar, or, la internet, dar oricum uh, am dat răspunsul la întrebările precedente și uh, mă bucur că răspunsurile te-au satisfăcut. Mă, e adevărat, statele membre și au angajamente de niveluri diferite și pentru că punctul de plecare este diferit, pentru că fiecare stat membru are un mix energetic diferit și există și state dependente de combustibili fosili. Uh, acest lucru uh, ține de industriile locale, și din uh, domeniul social și de securitate. Trebuie să conștientizăm că uneori este nevoie de susținere specială. Mă voi referi din nou la fondul uh, pentru o tranziție echitabilă. Știți prea bine, sunt sigură, de ce a fost creat acest fond, dar uh, este vorba de un instrument nou care ajută exact acele state membre care au uh, regiuni bazate pe carbon, pe cărbune, să le ajute să renunțe la combustibilii fosili. După ce se pierd locuri de muncă, acest fond permite crearea de strategii pentru fiecare stat membru și reprezintă un instrument foarte uh, solid dacă negociem obiectivele acestea cu statele membre. În următoarele trei luni vom continua negocierile și obiectivul nostru este să obținem obiective cât se poate de ambițioase. Mulțumesc. O întrebare suplimentară? Ar fi foarte important să stimulați statele membre, în special cele din regiuni cu venituri mici, să-și orienteze politicile de mediu pentru a le ușura tranziția energetică Aștept cu interes ce sugestii aveți și recomandări la această, pe această temă. De asemenea, legat de o întrebare care s-a pus uh, deja în legătură cu reducerea emisiilor în sectorul locuințelor și al transporturilor, este o problemă extrem de relevantă în regiune, regiuni precum uh, cele centru-europene. În infrastructura de transport și locuință tind să fie mai puțin eficient energetic și reprezintă mai multă pro, pro, o proporție mai mare din emisii comparativ cu alte regiuni. Ar fi important să dezvoltăm o cooperare strânsă cu alți comisari, precum comisarul Ferreira de la regiunea de la dezvoltare regională și cu viitorul uh, comisar pentru transporturi. Ce fel de planuri aveți de cooperare cu acești comisari și uh, cum doriți să vă planificați uh, lucrările viitoare? Mulțumesc. Doamna Simpson. Da, mulțumesc. Eu mă consider un bun lucrător în echipă. Aștept și eu cu mult interes cooperarea, nu doar cu colegii comisari, dar și cu Parlamentul și cu statele membre, pentru că fără această cooperare nu ne putem atinge aceste obiective ambițioase. Comisarul Arias Caniete era um, responsabil pentru energie și climă în um, comisia precedentă. În viitorul cabinet eu voi lucra îndeaproape cu Franz Timmermans, vicepreședintele executiv, care este responsabil pentru Direcția Generală Clima și care ne coordonează eforturile um, către reducerea emisiilor în toate sectoarele. Văd că există multă integrare inteligentă cu, în sectoare precum transportul, um, locuințele, termoficarea și răcirea și în industrie. Viitoarea structură a comisiei este gândită în așa fel încât cu toții vom lucra împreună la obiective um, transversale. la subiecte care ating toate sectoarele. Vă mulțumesc! Mulțumim! Ultimul vorbitor de pe lista de astăzi a deputaților care vă adresează întrebări este doamna Spirachi de la PP. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar desemnat, pentru că sunt ultima pe listă astăzi, aș vrea să insist pe două teme care au o legătură mare cu obiectivul nostru comun, acela al neutralității până în 2050. În primul rând, înființarea fondului de tranziție echitabilă. Când va fi disponibil? Ce sume va avea la dispoziție? Și când uh, vor putea beneficia de pe urma lui regiunile? În al doilea rând, președintele ales doamna Ursula von der Leyen a arătat că Comisia dorește să introducă o taxă pe carbon la frontieră pentru a reduce uh, relocarea carbonului și aceasta va afecta, bineînțeles, și politicile uh, energetice. Puteți să ne dați mai multe detalii și pe această temă? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Simpson! Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Prima întrebare legată de fondul pentru o tranziție echitabilă. Acest fond apare și în scrisoarea de misiune care mi-a fost adresată, dar comisarul care va veni cu propunerea mai precisă este doamna comisar Ferreira. În ceea ce mă privește, eu cred că acest fond pentru o tranziție echitabilă se uh, va sprijini pe uh, proiectul referitor la regiunile în tranziție. De asemenea, va ajuta foarte mult și insulele mici, care nu sunt direct conectate uh, cu continentul și va ajuta regiunile să se pregătească mai bine pentru perioada de tranziție. pentru a face tranziția de la combustibilii fosili la regenerabile. Sumele exacte care vor fi disponibile pentru acest fond sunt în continuare în negocieri, însă Așteptăm ca aceasta să se concretizeze în următorul CFM și inițiativa noastră va veni imediat în uh, primele săptămâni de mandat uh, al acestei noi comisii. Bănuiesc că până la sfârșitul lunii noiembrie vom avea răspunsuri concrete la această întrebare și pot să vă promit uh, că voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca fondul să fie destul de mare pentru a susține regiunile în tranziție. Cât privește taxa uh, pe carbon la frontieră, și aici uh, sunt uh, proiecte de cooperare între mai mulți comisari responsabili, de exemplu, cu comerțul, finanțarea, iar eu îmi voi aduce și eu contribuția, însă, din păcate, nu vă pot spune mai multe la acest moment. Doamna Spirachi, o întrebare suplimentară? Da, Aș dori să am mai multe detalii în legătură cu implementarea acestui mecanism de ajustare la frontieră. Pentru că, din câte am auzit, uh, comisarul uh, desemnat uh, care a fost întrebat pe această temă nu a fost în stare să răspundă, deci vreau să vă întreb dacă v-ați gândit ceva, dacă s-a pregătit ceva pentru a începe imediat lucru sau este doar o temă prezentată așa. Da, mulțumesc. Această uh, nouă taxă propusă trebuie să înlocuiască mecanismul actual tocmai pentru a evita relocarea carbonului. Nu există un plan concret. Sunt mai multe idei pe care le avem, ne-a venit input și de la mai multe state membre Însă felul în care în mod concret vom face față problemelor legate, de exemplu, de concurența neloială, e clar că atunci când vorbim despre taxa de carbon la uh, frontieră, va trebui să uh, ne gândim și la uh, regulile existente, nu uh, poate deveni un obstacol în calea comerțului internațional, de exemplu. Această taxă poate fi analizată și la nivel regional sau sectorial și au fost cazuri în care s-au închis anumite centrale energetice, dar în continuare se importă uh, energie produsă uh, din cărbune și aceasta a afectat prețurile energiei pe anumite piețe locale, pe piețe regionale și a creat o concurență neloială, denaturată, de exemplu, între Spania și Maroc. Iată, sunt probleme de natură sectorială care vor trebui analizate și negociate, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult. Cu aceasta se încheie runda de întrebări. Și acum, doamna Simpson, aveți uh, ocazia pentru 5 minute să aveți o ultimă intervenție în fața noastră. Când sunteți pregătită, puteți începe. Honorable members. Sunt pregătită. Stimați deputați în Parlamentul European, stimați europeni care ne urmăriți pe internet, vă mulțumesc tuturor pentru această audiere foarte importantă, cel puțin pentru mine. A fost foarte intensă, dar uh, sper să fi putut răspunde clar la toate întrebările pe care mi le-ați pus și sper să fi reușit să-mi exprim și îngrijorările. Eu cred uh, profund în colaborarea între Comisie și Parlamentul European. Nu consider că dialogul de astăzi este un dialog uh, punctual, ci consider că este punctul de plecare pentru cooperarea constantă de care sper să ne bucurăm dacă voi fi numită comisar. Mă bucur să colaborez cu dumneavoastră și să mă întâlnesc cu dumneavoastră ca parte a sarcinilor mele de comisar. M-am bucurat de dezbaterile pe care le-am purtat în timpul președinției estone în 2017, uh, în calitate de comisar uh, care va trebui să se asigure că multă legislație propusă este potrivită. Mă asigur și că Parlamentul European va fi consultat la tot ce vom propune. Audierea de astăzi reconfirmă că Parlamentul este un mare aliat care dorește să ducă mai departe Green Deal-ul european și care participă la realizarea viitorului Europei. Ați auzit ideile și țintele mele pentru viitor în declarația de introducere și printre răspunsurile pe care le-am dat la întrebări, dar permiteți-mi să mai subliniez câteva puncte. Este clar că îngrijorarea cea mai mare a dumneavoastră este situația climei. Dacă nu facem pași concreți acum, nu mai avem un viitor luminos. Trebuie să acționăm acum. Iată de ce președintele ales a identificat acordul verde european ca pe o prioritate pentru următoarea comisie. Mi se pare evident că politicile energetice sunt esențiale pentru a atinge acest obiectiv, fiind dat că 75% din emisiile de dioxid de carbon sunt legate de energie. Uniunea energetică va rămâne o bază solidă pentru acordul verde, asigurându-se că un nivel de ambiție rămâne foarte ridicat după 2030. Implementarea legislației actuale, mai ales a pachetului pentru energie curată, va fi de asemenea cheie pentru ca să atingem aceste obiective ambițioase. Aș dori să subliniez și că voi face tot posibilul pentru a găsi un echilibru atunci când luptăm pentru a avea o uniune energetică cu toate dimensiunile sale. Cu Uniunea Energetică, Uniunea Europeană a creat o oportunitate de a crea o energie accesibilă, sigură și curată și pentru cetățeni și pentru industrie. A creat de asemenea un cadru legislativ pentru energie și pentru guvernanța climatică pe baza cărora trebuie să ne construim acțiunile viitoare. Eu mă voi concentra pe eficiența energetică și principiul eficiența energetică mai întâi și pe distribuirea energi- eficienței energetice în toate branșele economiei. Va trebui să ne bazăm în mare parte pe regenerabile, dar voi miza și pe o inteligentă integrare a electricității, căldurii, transportului și industriei. Piața internă pentru energie se bazează pe cooperare regională și pe dimensiuni naționale ale politicilor energetice și toate aceste niveluri sunt importante pentru a ne atinge obiectivele. Mulți dintre dumneavoastră au subliniat și importanța progresului tehnologic și eu mă voi concentra pe el. Nu putem considera că tranziția ține doar de cadre legislative sau de reguli. Nu ne putem gândi cum Europa va deveni neutră din punct de vedere al carbonului și climatic până în 2050 fără desfășurarea unor noi tehnologii. Aceasta ar putea să ne îmbunătățească și potențialul industrial. Mulți ați vorbit despre lupta împotriva sărăciei energetice. Nu putem să punem pe umerii consumatorului creșterea prețurilor la energie. Nu putem să acceptăm să crească prețurile la energie pentru că energia este un aspect al solidarității și avem nevoie de susținere publică în această tranziție. Fiecare pas pe care îl vom face trebuie să aibă întotdeauna privirea la consumator. Trebuie să avem susținerea consumatorilor și înțelegerea lor. Mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat și despre ce poate face Uniunea Europeană pentru situații specifice, regionale și naționale mai ales pentru regiunile mai vulnerabile și țările mici. Împreună cred că suntem mai puternici și împreună cred că putem lupta pentru un viitor mai bun. Dacă vrem să facem pași înainte, nicio regiune nu poate fi lăsată în urmă. Pentru aceasta avem nevoie de fondul de tranziție echitabilă împreună cu restul comisarilor și vrem să ne asigurăm că nimeni nu rămâne pe drum. Stimați deputați în Parlamentul European, până acum am vorbit în engleză, dar aș vrea să vorbesc în estonă acum la sfârșit mul on siiras au olla siin teie ees ajal, mil Euroopa on muutustes. A fost o mare onoare pentru mine să fiu aici în fața dumneavoastră astăzi. Doamna von der Leyen își va prelua funcția de președinte a Comisiei în curând. În 2015 am avut uh, prima discuție deja despre climă și știu că energia joacă un rol foarte important și eu vreau să preiau acest rol. Eu cred că împreună cu dumneavoastră, membrii în Parlamentul European, putem să ajungem să ne atingem aceste obiective. Vă mulțumesc! Well, thank you very much, Madam Simpson. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru participare. Mulțumesc, doamnă Simpson. Aici se încheie audierea noastră. Aș vrea să vă amintesc că vom avea o întâlnire cu ușile închise în această după-amiază împreună cu coordonatorii de la Comisia ITRE pentru ca să evaluăm această audiere. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.